Good morning, ladies and gentlemen, again. Domnilor și domnilor, bună dimineața! Iată că suntem acum în formulă completă la această reuniune foarte importantă și foarte plăcută. Orice întâlnire cu membrii Comisiei Coter ne face mare plăcere. Așadar, le urez uh, bun venit membrilor uh, Comisiei Coter în Parlamentul European. Vă mulțumesc foarte mult pentru că participați la această reuniune. Mulțumesc și colegilor din Comisia Regii. Apreciem foarte mult că avem această oportunitate de a discuta despre cel de-al șaptelea raport de coeziune împreună cu colegii noștri de la Comitetul Regiunilor. Aș vrea să-i urez bun venit domnului Oswald și să îl felicit pentru alegerea sa ca președinte al Comisiei COTER. Sper că vom continua buna noastră colaborare, pentru că avem într-adevăr o experiență pozitivă și sper că vom continua în aceeași direcție. Bun venit și doamnei comisar Crețu. Ne face o plăcere foarte mare să vă avem astăzi aici. V-a fost greu să ajungeți la Parlament? For all of us. Dar, de fapt, tuturor ne-a fost greu să ajungem la Parlament astăzi. Uh, Oricum, uh, vă vom asculta cu plăcere în ceea ce privește cel de-al șaptelea raport de coeziune. Opinia dumneavoastră și mesajele dumneavoastră către membrii Comisiei Coter uh, și ai Comisiei Regii sunt foarte importante. V-am promis la început că o să-mi scurtez prezentarea pentru că este mai important să o ascultăm pe doamna comisar. Uh, uh, Vreau doar să vă spun că noi la Comisia Regii suntem uh, foarte concentrați, foarte ambițioși și foarte mobilizați să lucrăm pentru viitorul politicii de coeziune ca o politică extrem de importantă a Uniunii Europene. Încercăm să acoperim toate aspectele politicii de coeziune viitoare și încer- vom încerca să lucrăm la diferite mm, rapoarte de punere în aplicare și din proprie inițiativă. Deja ne-am uh, mediatizat abordarea cu uh, raportul nostru din proprie inițiativă numit uh, Building Blocks uh, pentru viitorul politicii de coeziune. Vom continua și cu acest raport pe baza celui de-al șaptelea raport de coeziune. În toate întâlnirile pe care le avem discutăm subiecte importante și am agreat câteva dintre principalele mesaje pentru politica de coeziune viitoare. În primul rând, am fost de acord că trebuie să schimbăm politica de coeziune în mod optim. Trebuie să folosim toate experiențele pe care le avem deja astfel încât uh, politica viitoare să fie mai bine structurată și mai concentrată pe problemele cetățenilor. Așa cum am discutat și ieri uh, în uh, timpul ceremoniei de deschidere. Nevoile cetățenilor trebuie să fie în centrul preocupărilor noastre și trebuie să abordăm toate modificările politicii de coeziune, astfel încât să fie cât mai aproape de nevoile cetățenilor europeni. În al doilea rând, credem cu tărie că există mai multe oportunități de colaborare și cooperare între politica de coeziune și alte politici europene. Un bun mix între politica de coeziune și politica din domeniul educației, inovării, uh, politicile sociale, politicile comerciale, politicile de dezvoltare, inclusiv dezvoltare regională. Deci uh, acest mix este foarte important pentru a asigura o politică de coeziune viitoare, prietenoasă și flexibilă, care să țină cont de nevoile cetățenilor și ale Uniunii Europene în fața noilor provocări. Trebuie să ne deschidem această politică de coeziune și să ținem cont de noile provocări. Criza migrației, dezastrele naturale, problemele legate de schimbările climatice, problemele economice, problemele de creștere și dezvoltare a locurilor de muncă, nivelul ridicat de șomaj în unele regiuni. Toate acestea sunt provocări importante, iar politica de coeziune are capacitatea și potențialul de a răspunde tuturor acestor provocări. Aceasta este opinia noastră și va fi interesant și important uh, să ascultăm care este opinia Comitetului Regiunilor și a Comisiei cu privire la cel de-al șaptelea raport de coeziune. Am să mă opresc aici. Știți că eu pot să vorbesc foarte mult, dar deocamdată mă opresc aici și am să-i dau cuvântul colegului meu, domnul Oswald, care vă va adresa un cuvânt de bun venit. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Am aici uh, și un discurs, dar aveți noroc, nu-mi găsesc ochelarii. Așa că oricum nu avem timp, deci n-am să-l mai citesc. Sunt de acord cu ce a spus uh, doamna Mihailova și cred că toți suntem aici să o ascultăm pe doamna comisar uh, și să aflăm mai multe despre acest document important. Îi mulțumesc doamnei Mihailova și aș vrea să îi mulțumesc și fostului președinte al Comisiei uh, Coter. Sper că ne vom continua colaborarea. Cred că este deja o tradiție să ne întâlnim cu astfel de ocazii, mai ales ocazii speciale ca aceasta. Cred că ar trebui ca regulamentul să iasă în opt luni și trebuie să ne consultăm cu privire la toate chestiunile. Oricum, Uh, vi-l prezint pe domnul Spiridon, care este primul vicepreședinte al Comisiei. Coter, am să mă opresc aici ca să economisim timp. Nu suntem aici pentru mine, ci pentru această doamnă. Thank you very much. Thank Mulțumesc foarte mult. Acum am să-i dau cuvântul doamnei comisar Crețu. Îi urez bun venit. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Comitie în Coter dragi membri ai Comisiei Coter și ai Comisiei Regi, distinși membri ai Parlamentului European, distinși membri ai Comisiei Coter, bună dimineața! Mă bucur foarte mult să fiu astăzi aici și vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să particip la această reuniune deja tradițională între Comisia Regii și Comisia Coter cu ocazia Săptămânii Europene a Orașelor și Regiunilor. Știți foarte bine că ieri am publicat acest document foarte important, al șaptelea raport de coeziune care cred că îndeplinește cerința de a raporta cu privire la evoluția politicii de coeziune în regiunile europene în uh, trecutul recent. Bineînțeles că avem uh, foarte multe de făcut uh, în viitor, inspirându-ne din acest um, al șaptelea raport de coeziune. Așa cum spunea și doamna președinte a Comisiei Regii, această discuție de astăzi este mai importantă ca oricând, pentru că ne pregătim uh, pentru faza finală de elaborare a viitorului buget european. Știți că președintele Juncker a anunțat deja că primul proiect uh, pentru următorul CFM va fi prezentat Parlamentului în luna mai a anului viitor, deci ne așteaptă 8 luni dure de negocieri. Am început deja dezbaterile cu Parlamentul European, cu Comisia, cu Comitetul Regiunilor și cred că ar trebui mai întâi să hotărâm ce trebuie făcut și abia apoi va trebui să vedem cum uh, vom proceda și de câți bani avem nevoie. În opinia noastră, există câteva motive să fim optimiști pentru că economia europeană este din nou pe creștere și generează locuri de muncă. Însă există totuși uh, și temeri care au apărut în ultimul an din cauza presiunilor globalizării, schimbărilor climatice, migrației și așa mai departe. Toate acestea nu vor dispărea și toate aceste provocări se reflectă în viața oamenilor și în rezultatele alegerilor de pe continentul european. Am văzut uh, și fenomene de intoleranță și aceste mentalități uh, care se repliază uh, pe nivelurile naționale. De aceea, cred că trebuie să menținem această solidaritate care ține unită Uniunea Europeană. Acesta este scopul acestui al șaptelea raport de coeziune. Raportul ne spune că o mare parte a populației europene se simte lăsată în urmă în pofida creșterii economice și în pofida faptului că pentru prima dată avem uh, cel mai mic șomaj din ultimii 10 ani. În acest context, uh, trebuie să înțelegem că lucrurile nu stau la fel pentru toată lumea. Există în continuare regiuni cu un nivel al șomajului mai uh, scăzut decât înainte de criză sau cu un nivel de dezvoltare mai mic decât um, înainte de criză. Trebuie să înțelegem uh, toate aceste diviziuni și disparități din sânul societății și să le abordăm. Este foarte important să ținem cont de această dimensiune locală și regională, pentru că în prea multe regiuni europene oamenii sunt mai săraci decât înainte de criză. Din păcate, în prea multe regiuni europene, oamenii nu au opțiuni și nu își pot găsi un loc de muncă decent și trebuie să plece de acasă din cauza lipsei de oportunități la nivel local și regional. Acest lucru este cu atât mai pregnant în regiunile în tranziție, care stagnează și care nu pot face față tranziției industriale de la est la vest, din mediul rural către mediul uh, urban, oamenii uh, încearcă să găsească o viață mai bună și perspective mai bune. În cele mai multe regiuni uh, salariile stagnează, sectorul industrial este în declin și nu există productivitate. Așadar, în opinia noastră, trebuie să combatem disparitățile mai vehement decât oricând înainte și trebuie să ne asigurăm că fiecare european are acces la aceleași oportunități, indiferent de unde locuiește. De aceea, sunt uh, convinsă că politica de coeziune trebuie să sprijine această convergență reală pentru a sprijini dezvoltarea economică, incluziunea socială și egalitatea de șanse în toate regiunile. În opinia mea, avem nevoie de mai multă Europa peste tot. În ce direcție ar trebui să meargă politica de coeziune în această perioadă în care Uniunea Europeană trebuie să facă față unor noi priorități și provocări? politica noastră a fost criticată pentru un uh, demaraj uh, lent. Trebuie să fim conștienți de acest lucru și trebuie să facem tot posibilul în următoarele luni ca să recuperăm acest decalaj. Apoi uh, se pune problema rolului autorităților regionale și locale în implementarea priorităților europene. Știți că avem o gestionare comună noi asigurăm uh, fondurile și acționăm ca facilitator, dar când uh, vine vorba de punerea în aplicare, aceasta este 100% responsabilitatea statelor membre. Și aici, din păcate, cifrele nu arată foarte bine pentru acest program financiar. Cred că este important să ne uităm uh, cu seriozitate la rezultatele acestei politici, care uneori este percepută greșit. Acest uh, raport însă arată că politica de coeziune funcționează în ciuda criticilor exprimate la adresa ei. Funcționează pentru că produce convergență și un efect macroeconomic. Funcționează pentru că îndeplinește promisiunea Uniunii Europene de a oferi acces la servicii de bază pentru toți cetățenii europeni, de la apă potabilă, la conexiune în bandă largă, la uh, transport uh, pe autostradă, conexiuni de transport decente, uh, școli, grădinițe și spitale. Funcționează pentru că se bazează pe cunoștințele locale pentru a pune în aplicare proiecte relevante la nivel local. De asemenea, administrația publică, companiile și societatea civilă sunt aduse la oaltă de această politică și, în opinia mea, această politică este dovada cea mai concretă a ceea ce face Uniunea Europeană pentru cetățenii săi. Sigur că nu suntem perfecți și există loc de mai bine și am uh, tot uh, discutat despre acest subiect uh, de foarte multe luni. Acum a venit momentul să propunem câteva idei concrete pentru reforma politicii de coeziune și obiectivul nostru comun este de a reforma această politică. Aceasta este cea mai bună cale pentru beneficiari, pentru populație. Există patru piloni majori pentru politica de coeziune a viitorului. Primul pilon este încrederea și ieri am avut uh, ceremonia de lansare în timpul care am vorbit foarte mult despre încredere și uneori despre lipsa de încredere între cetățeni, instituție și politicieni. means also shared responsibilities, but also shared trust vorbim despre această încredere uh, partajată. Știți că în perioada de programare 2014-2020 am creat câteva proceduri pentru a identifica uh, și desemna sisteme de management și control astfel încât să consolidăm încrederea reciprocă. Acum avem acest cadru care ne oferă asigurările necesare și cred că trebuie să rămână neschimbat astfel încât implementarea să înceapă încă din prima zi. Încrederea înseamnă uh, și uh, o mai mare încredere în sistemul de finanțare. Ratele de cofinanțare necesare uh, în criză nu se mai justifică acum și, prin urmare, va trebui să revenim la un nivel de cofinanțare națională care să reflecte mai bine rolul și responsabilitățile bugetelor naționale în implementarea politicii de coeziune împreună cu Uniunea Europeană. În fine, plățile se bazează acum pe costul proiectelor și pe depunerea facturilor. Deci cred că va trebui să analizăm uh, foarte serios uh, acest sistem în care plățile să nu fie bazate pe facturi, ci pe îndeplinirea unor condiții prestabilite. Sunt domenii precum inovarea sau eficiența energetică, unde ar trebui să fie posibil acest lucru. Al doilea pilon se referă la performanță și vorbim adesea despre faptul că nu știm încotro se îndreaptă Brexitul cu negocierile, nu știm în ce măsură statele membre vor acoperi lacuna, vor vrea, nu știm cum uh, vom face față noilor provocări, eu zic să ne axăm mai mult pe rezultate, pe performanță. Este un lucru unde s-au făcut progrese mari uh, în teritoriu, mai ales în ceea ce privește cadrul de performanță și condiționalitățile ex ante. Lucruri care au fost uh, create și de Parlamentul European în calitatea sa de colegislator. În opinia mea ar trebui să mergem mai departe uh, Uh, în primul rând, să discutăm despre pe ce să cheltuim uh, banii. Cred că politica de coeziune ar trebui să se uh, axeze pe mai puține domenii decât se întâmplă la ora actuală, de dragul eficienței și de dragul sporirii vizibilității politicilor noastre. Mai e o idee să regândim felul în care definim lista de obiective tematice pentru a avea mm, obiective integrate și apoi obiective sectoriale. În paralel, să vedem cum să îmbunătățim sprijinul pentru reformele structurale. Investițiile publice, inclusiv prin politica de coeziune, sunt mai eficiente dacă există cadrul de reglementare aferent. Și sunt foarte multe dovezi care susțin acest element. Noi oferim uh, stimulente pozitive prin politica de coeziune și cred că este foarte important să continuăm în acest ritm. Nu știm însă cum. Trebuie să discutăm între noi, să vedem dacă să stabilim acest criteriu în politica de coeziune sau în afara ei. Vom uh, face uh, vom purta această discuție dacă să facem un fond special sau nu, dar în orice caz reformele structurale trebuie să fie legate de politica de coeziune. Știți bine, a existat și un document de reflexie pentru uh, aprofundarea Uniunii Economice și Monetare. Și acolo s-a discutat despre acest aspect. Evident, aștept cu mare nerăbdare să aflu părerea dumneavoastră despre asta. Și nu în ultimul rând, ar trebui să eliminăm toate mecanismele care au contribuit la întârzierea implementării în perioada de programare. E nevoie și de bu disciplină bugetară, începând cu folosirea fondurilor uh, existente în 2 ani în loc de 3, cum se întâmplă acum. În multe state membre, acea perioadă de 3 ani înseamnă că lumea nu se grăbește să finalizeze anumite proiecte și cred că e, se cam pierde vremea. În al treilea rând, mă refer la al treilea pilon, la flexibilitate. Știți că au apărut foarte multe evenimente neașteptate în ultimii trei ani, de la dezastrele naturale cu cutremurul din Italia, cu cazul Caterpillar din Valonia. Deci, regiunile europene pot să se confrunte cu unor noi provocări, de exemplu, un influx mare de refugiați, efectele globalizării, este important să știm că sunt priorități fixate pentru șapte ani. Ajustarea programelor se face foarte greu și adesea dificil din punct de vedere politic. O soluție simplă ar fi să punem la o parte o sumă din politica de coeziune care să fie activată în momentul în care apar provocări, această sumă să poată fi accesată și în orice caz um, Așa, politica de coeziune ar deveni mai flexibilă. În orice, eh, și um, trebuie să reușim să găsim această flexibilitate, fiindcă altfel ne costă foarte mult. Putem avea un pachet de reglementare. Pentru mine asta înseamnă și al patrulea pilon de simplificare. De la începutul mandatului meu, am încercat să fac simplificare. Aștept cu nerăbdare să se adopte regulamentul Omnibus 2 la Parlamentul European. Sperăm ca din 1 ianuarie încolo beneficiarii să folosească acest, aceste noi măsuri pe care le introducem în Omnibus. E vorba de opțiunea de cost simplificat, e vorba de combinarea fondurilor între EFSI și ESIF, E vorba de posibilitatea de a utiliza fonduri pentru migrație, însă am înțeles că munca e încă în derulare, sperăm să găsim o poziție cât mai repede posibil. În opinia mea, avem nevoie de un cod unic de norme pentru a duce mai departe simplificarea. Să avem reguli similare pentru proiecte similare. Știți prea bine că există proiecte concrete în teritoriu de exemplu când e vorba de banda largă într-un uh, sat din FEDER. Aproape că nu există nicio condiție acolo. Dacă beneficiarii ar vrea să facă totul prin fondul nostru de coeziune, atunci trebuie să existe o conformitate cu atâtea și atâtea condiționalități. Eu cred că e important să existe un set unic de norme pentru fondurile structurale cu un set minim ca, cu sume minime de alocat pentru anumite, pe anumite criterii. Trebuie să fim ambițioși, să avem un fond unic pentru coeziune și dezvoltare teritorială. Cred cu tărie că astfel am reușit să ne coordonăm mult mai bine la nivel de finanțare. Și e bine și pentru audit. Știți că sunt atâtea situații diferite. Sunt beneficiari care se ocupă mult mai mult de audit și auditare uh, și fac asta în detrimentul gestionării uh, propriului proiect. Nu se poate să tot uh, fie nevoiți beneficiarii să îndure atâta audit și să sacrifice alte activități pentru asta. Cred, așadar, că a sosit timpul să punem capăt acestor practici, mai ales când auditul nu face altceva decât să confirme în cele din urmă că totul este în regulă, așa se întâmplă în numeroase cazuri. Să avem un principiu de single audit, audit unic, în așa fel încât să coordonăm și aceste activități, să facilităm munca celor care zi de zi uh, transpun această politică, aducând Europa în fiecare colț al Uniunii. Mă întristează să văd că în multe țări sunt tineri care îmi spun că renunță la fondurile noastre, fiindcă procesul este prea birocratic, complex, îndelungat și alambicat. Eu chiar cred că încrederea, performanța, flexibilitatea și simplificarea vor capacita politica de coeziune și întreaga Uniune Europeană, în așa fel încât să facem față provocărilor ce ne stau înainte și care sunt grele. Sunt convinsă că împreună cu dumneavoastră, Parlamentul European, COTER, ONG-urile, statele membre, vom reuși să demonstrăm cum reforma politicii de coeziune poate să facă Uniunea mai puternică și să o apropie de valorile fundamentale, pace, democrație, libertate, solidaritate, prosperitate pentru toți. Vă mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare acest schimb de opinii. Mulțumim, doamnă comisar, pentru acest discurs foarte interesant, care cu siguranță va uh, încuraja multe comentarii și întrebări. După cum bine știți și avem experiență, acum începem schimbul de opinii. Member of the Regi Committee, member of Coter. Un membru regi, un membru Coter, un membru regi Coter și tot așa. Asta e ordinea. Mai întâi încep cu coordonatorii de la regii. Și dau, dau cuvântul domnului Van Nistelrooy. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că avem împreună această oportunitate Săptămâna regiunilor și a orașelor. Totul a început ieri. E o alianță care susține această politică de coeziune, facem pre presiune politică în această dezbatere. Sentimentul meu, al grupului meu și al celor de la regi, este că um, trebuie să acționăm, să nu mai stăm. Am avut raportul Westfall foarte concret cu ce vrem. Și uh, știm mai multe acum despre multe fonduri în acest a șaptelea raport de coeziune, dar oare există o influență directă asupra direcției principale uh, prezentată în scris a noastră, a celor de la regii? Nu prea cred la o primă privire că cel de-al șaptelea raport de coeziune uh, nu este ca al șaselea sau ca cel de dinainte. E cam la fel, pentru că lucrurile au apărut în momentul în care cadrul financiar uh, era mai mult sau mai puțin clar și public. Deci puteai uh, să îți asumi noi măsuri, dar acum noi mergem mai în profunzime, știm mai mult, însă nu știm încotro cu agenda urbană. Care va fi pasul următor? Și uh, Parlamentul e acum într-o situație inedită. Trebuie să se gândească ce va face în următoarele opt luni. Adică așteptăm repetăm aceleași lucruri sau uh, spunem încotro vrem să mergem, întreprinzând deja primii pași cu regulamentul, spunând în felul următor. Parlamentul vrea să țină cont de aceste sugestii. Uitați-vă, de exemplu, la paginile 15, 16, 17. Acolo apar multe propuneri care chiar vin din documentul de reflexie, nu sunt neapărat idei noi despre coeziune. Deci, Parlamentul împreună cu Comitetul Regiunilor ar trebui să decidă cu ce viteză vor să se miște. Sunt niște chestiuni fundamentale legate de politica de coeziune, fiindcă ritmul este lent și uh, sunt întrebări fără răspuns. Avem rezerva de performanță de 21 de milioane și rezerva încă există. Țările care au performanță pot să acceseze rezerva imediat pe fast track, așa cum s-a spus în raportul doamnei Westphal, sau așteptăm. Și dacă așteptăm, ce? Până ce să vină și ultimul stat cu o rată de absorție extrem de redusă, cum ar fi România, în care am fost recent? Sigur, ține de statul membru, așa este. Facem un regulament de 400 de pagini, în total, de fapt, 2000 de pagini, cu toate clarificările, și apoi statul membru face 12.000 de pagini pentru beneficiari. Ce facem până la urmă? Cei care fac o harababură din asta n-ar trebui să fie recompensați. Să ne uităm și la N plus 3 trei ani uh, de implementat o decizie. Doamne, iartă-mă, ai nevoie de investiții acum în orașe și avem atâta experiență cu toate domeniile uh, la care au fost consultări tematice. Avem de toate. Avem uh, cunoașterea, societatea uh, bazată pe internet, conectivitatea, uh, transportul, aspectele sociale, aspectele de mediu ar trebui să creăm un sistem care să nu ofere rezultate în șapte ani, ci să se miște mai repede. Și sunt de acord cu ideea dumneavoastră, să păstrăm mai mulți bani la nivel european, să ne uităm cum uh, a funcționat CEF, Connecting uh, Europe Facility, a fost în continuare în, condul de, în, în fondul de coeziune, dar uh, au fost presiuni din partea statelor membre. Și s-a și spus, dacă nu folosiți banii aceștia, îi pierdeți. Așa este, sau nu mai umplem potul. De ce să o facem? Pentru că sunt banii contribuabililor. Și extrapolând, nu mai putem aștepta. Parlamentul nu mai poate aștepta să rezolve câteva chestiuni menționate. Deci Parlamentul, în orice caz, va acționa. Și încă un comentariu, vă rog. Doar odată voi spune. Ieri am avut reuniunea coordonatorilor și am discutat despre ce viteze ne-ar plăcea să avem și domnul Dialo, colegul de lângă mine care va lucra pe cel de-a șaptelea raport de coeziune uh, din Regi, uh, se va ocupa de acest subiect. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul Osvald. Vreau să fiu cât se poate de succint, fac o singură observație am discutat și discutăm și noi despre viitorul politicii coeziune post-2020, despre simplificare um, și chiar găsiți documentele noastre um, la intrare. Acum dau cuvântul coordonatorului PPE. Hola, mm, za besedo, spoštovana. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnă comisar, dragi colegi, Avem cel de-al șaptelea raport de coeziune și din el rezultă un lucru foarte clar. Redresarea economică are loc în Europa, PIB-ul crește, crește și rata de ocupare. Sunt diferențe regionale în scădere. Dar nu pretutindeni. Și am o întrebare. S-a acționat suficient la acest capitol? Eu sunt din Slovenia și pot spune că sunt cetățeni care nu sunt foarte siguri de viitorul lor, au temeri și îngrijorări, mai ales în regiunile subdezvoltate. Sentimentul este unul de amenințare chiar și a sosit uh, momentul să facem ceva. Și în baza acestui raport, măcar să vorbim despre politica de coeziune și să vorbim orientați către viitor, dincolo de anul 2020. În opinia mea, avem nevoie de o politică de coeziune mai puternică, mai eficientă, bazată pe uh, subsidiaritate, flexibilitate, simplificare, solidaritate, spun eu. Viziunea politică a Comitetului Regiunii a fost exprimată într-un aviz făcut de Michael Schneider în uh, cursul acestui an. Deci, indiferent care sunt provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană, cert este că trebuie să nu pierdem din vedere un aspect. Și anume, să vorbim despre cadrul financiar care va susține politica de coeziune, la fel ca și până acum, în egală măsură. Proiectele reflectă nevoile cetățenilor noștri. Asta înseamnă că cetățenii, uh, prin proiecte relevante, pot să simtă despre ce este vorba în Uniunea Europeană. Susțin alianța sau coordonarea pentru coeziune și sunt pentru mm, faptul că politica de coeziune să fie o politică principală a Uniunii Europene. Mulțumesc îndeosebi celor care lucrează um, pe această politică. Dumneavoastră, doamnă Crețu, domnul comisar Oettinger. Vă mulțumesc și mulțumesc și eurodeputaților care sunt activi pe aceste dosare. Iar la final, permiteți-mi să mai fac o observație. Doresc să mulțumesc pentru evenimentul de la so, pentru evenimentul care va fi organizat la Sofia în 2018. Mulțumesc pentru invitație. Trebuie să vorbim mult mai mult despre importanța coeziunii în Europa. Mulțumim. În numele regii, domnul Coțulino. Mm, davvero prime considerații. Într-adevăr, niște prime observații. Raportul a fost doar prezentat ieri, în această dimineață iață avem o primă discuție pe subiect. Întâi de toate, Haideți să prezentăm situația generală cu care suntem de acord de altfel. Ieșim în mod treptat din una dintre cele mai acute și mai grave crize economice și sociale pe care le-a traversat vreodată Europa. Mă refer la trecutul apropiat. Prin urmare, E bine să vedem că, iată, politica de coeziune a funcționat în acești ani. Trebuie să vedem care sunt efectele pe care le-a generat, astfel încât distanțele dintre sistemele regionale să nu aibă de suferit. Și la încheierea acestui ciclu observăm cum efectele crizei și ieșirea din criză sunt două lucruri diferite un lucru se întâmplă în nordul Europei, altceva se întâmplă în sud. Lucrurile stau într-un fel în vestul Europei și altfel în estul Europei. Prin urmare, există un motiv. Iată, acesta este pentru a consolida politica aceasta. Trebuie să avem o coeziune care să includă toate regiunile europene, dar să fie și o politică de coeziune care să justifice motivul pentru a exista, adică să reducă distanțele între regiuni și să însoțească procesul de convergență. Acesta este un prim punct pe care trebuie să insistăm pentru a găsi motivele necesare pentru a stimula politica de coeziune, pentru a-i da forță, pentru a putea face față în următorii ani și la nivelul finanțării și la nivelul politicii situației în care ne regăsim în Europa. Asta în primul rând. În al doilea rând, sunt de acord cu cele spuse de colegul Van Nistelrooy, adică ne așteaptă 8 luni de muncă de aici până la prezentarea fie a programului de reformă al politicii de coeziune, fie a cadrului financiar. Cum folosim aceste 8 luni? În primul rând, Comisia Regii, în relația cu colegii, cu prietenii din alte instituții și mă refer la Coter în mod special. Ce teme alegem? Trebuie să alegem teme care să însoțească deciziile care se vor uh, concretiza. De exemplu, cu prezentarea raportului subiectul absorbirii poate să fie, absorpției, poate să fie un subiect pe care să ne concentrăm atenția, să încercăm cu toții, împreună cu colegii din Coter, să înțelegem care sunt obstacolele care au dus la această întârziere. Să fie din cauza noilor uh, regulamente, adică din punct de vedere european, aceste regulamente care au făcut mai complicată etapa de punere în aplicare 2014-2020, E o problemă care ține de guvernanța economică? Uneori, regiunile au dificultăți să respecte pactul de stabilitate, reluarea investițiilor publice. E o problemă care are de-a face cu structurile uh, administrative, cum se reformează, cum se reorganizează această mașinărie. Pentru că în ceea ce privește absorpția fondurilor nu mai trebuie să folosim acesta ca un fel de uh, avertizare, da sau nu, pentru comisie, politica de coeziune. Regii și Coter, în următoarele 8 luni, trebuie să ne unim forțele pentru a identifica și a arăta care sunt problemele care au făcut complicat procesul de absorție în această fază. Și de ce am ajuns la această problemă în anumite regiuni, în anumite teritorii și de ce în altele lucrurile au mers mult mai ușor? Care au fost cheile care au permis succesul politicii de coeziune aici? Astea sunt subiectele pe care cred eu că ar trebui să mergem în detaliu. Și încă două observații finale din partea mea și cu asta închei pentru că nu vreau să răpesc prea mult timp. În primul rând, legătura sau raportul cu semestrul european. Este evident că o politică ce are șapte ani de programare pentru dezvoltare nu poate să fie testată cu fiecare semestru european. Prin urmare, trebuie să hotărâm noi care este legătura dintre politica de coeziune și guvernanța economică ce se concretizează în semestrul european. Eu cred că asta are legătură, în primul rând, cu relansarea investițiilor publice și cu restructurarea mașinăriei administrative. Acestea sunt puncte pe care putem cere ajutorul semestrului european, frecvent, periodic, să facem o verificare și să se construiască această relație. Văd că nu revenim asupra macrocondiționalității, în formele pe care le-am uh, testat în ultimul timp și care nu s-au dovedit de succes. Sper că asta să rămână în urma noastră și să nu se vină cu noi regulamente. În orice caz, ca să fim sinceri, trebuie să spunem că acest subiect a fost un subiect și din punct de vedere teoretic greșit. N-a fost abordat, n-a fost implementat bine. Și cred că prin ce au trecut Spania, Portugalia și alte state membre, am văzut că acest lucru nu poate fi pus în aplicare. Apoi, sunt foarte de acord cu subiectul acesta al fondului unic. Asta este un punct foarte important de reformă, un punct de simplificare, aș spune. Și vreau să insist, vreau să subliniez acest aspect pentru că asta ar permite trecerea de la o perioadă de programare la alta uh, cu o mai mare rapiditate și avem nevoie de asta. Suntem într-un punct bun. Ne așteaptă 8 luni de muncă, de colaborare, de discuții pentru a da cetățenilor europeni o politică de coeziune mai eficientă. Thank you. Now, from Cotter. Mulțumesc. Acum uh, reprezentantul Coter. Thanks indeed. Um... Uh, Mulțumesc. Foarte scurtă intervenția mea. Acest al șaptelea program de raport de coeziune spune ceea ce Comisia Europeană vrea să ne spună și ceea ce noi, majoritatea, am vrea să spunem de altfel, și anume că, iată, politica de coeziune funcționează. Sigur, dacă măsurăm cu indicatori, cum ar fi rata șomajului sau PIB-ul per capita, politica de coeziune funcționează din uh, această perspectivă interesant din punctul meu de vedere este să vedem cum ar fi Europa, cum s-ar simți dacă n-am fi avut acest prim, al doilea, al treilea, al șaptelea raport de coeziune. Cred că răspunsul la această întrebare ar fi lucrurile ar sta foarte diferite de ce avem acum în 2017. Încă o dată, deci, politica de coeziune funcționează și asta se vede. Însă, ce nu înțelegem noi exact aici este aspectul teritorial al politicii de coeziune. Nu este bine încadrat acest aspect. În capitolul privind coeziunea teritorială din al șaptelea raport, n-am găsit nicio analiză detaliată a provocărilor cu care ne confruntăm la nivel teritorial și asta este păcat din punctul meu de vedere. Până la urmă, politica de coeziune asta este o politică și important este pe ce se bazează această politică care sunt instrumentele de bază care permit ca politica respectivă să fie transpusă în practică. Și când mă refer la instrumente de finanțare, nu mă refer neapărat doar la instrumente de finanțare europene, din partea Uniunii Europene. Dacă e să avem în vedere dimensiunea teritorială a coeziunii, lucrurile trebuie privite și din perspectivă europeană, dar și din perspectivă națională, regională, publică și privată. Ce vreau să spun este că aspectele teritoriale integrate ale acestei politici de coeziune trebuie să se bucure de o mai mare atenție decât se întâmplă în prezent. Politica de coeziune funcționează, dar trebuie să-i dăm o dimensiune teritorială mai puternică, ceea ce nu se întâmplă în prezent. Și trebuie să-i dăm și o dimensiune integrată, ceea ce la fel nu se întâmplă în prezent. Mulțumesc, doamna Tomașici, acum din partea regii. Mulțumesc, doamnă președintă. Pažljivo sam slušala vaše izlaganje i podržavam izvješće, i, a posebno podržavam... Mulțumesc pentru această intervenție. Važnost uvođenja strukturnih Mă bucur să vedem un astfel de raport și uh, mă interesează în mod special cel de-al doilea pilon. Este nevoie de reforme structurale pentru statele membre, trebuie să analizăm mai bine cheltuielile la nivelul statelor membre pentru a putea uh, realiza sinergii între investiții. După cum ne-ați spus chiar dumneavoastră, procesul actual este unul bun, însă există niște aspecte importante care revin de fiecare dată în discuție când vorbim despre o reformare a fondurilor. Deci, cum rămâne cu procesul de utilizare al acestora? Pani Mrs. Londegar. Din partea Coter, acum, vă rog. Eu, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Raportul de coeziune vine la momentul potrivit pentru că poate să reprezinte o bază solidă pentru viitoarea politică de coeziune. Sunt de acord cu intervenția domnului Van Nistelrooy, care uh, ne-a spus că trebuie să acționăm acum repede și să profităm de acest avânt. Cred că din multe rapoarte reiese faptul că politica de coeziune dă rezultate. E adevărat, însă aceste rezultate pot fi mai consistente, după părerea mea. Următorul pas trebuie să fie nu doar la nivelul coeziunii teritoriale, ci trebuie să fie o plus valoare la nivel european. Albelbor a menționat un lucru pe care l-am mai discutat și anume cum descriem diferitele arii geografice, diferitele regiuni geografice. De exemplu, între aceste regiuni din Suedia există mari diferențe. Avem 40 de regiuni diferite, definite. Avem regiuni în care uh, șomajul este mai ridicat sau speranța de viață este mai scăzută sau mai ridicată. Există mari diferențe și nu le regăsim în statistici. Există zone rurale unde uh, populația este într-un proces uh, accelerat de îmbătrânire. Sunt informații de care avem nevoie pentru a putea analiza confruntările cu care avem de face. Uh, pentru asta e nevoie de informații mai detaliate. Dacă privești lucrurile din interior și vezi cum evoluează, de exemplu în Suedia, da, uh, lucrurile merg bine, dar cred că avem nevoie de o strategie diferită pentru Europa și trebuie să avem și un obiectiv clar de dezvoltare durabilă trebuie să știm cum să abordăm provocările cu care ne confruntăm și una dintre acestea reiese foarte clar în acest raport și anume cea care vorbește despre faptul că acum, pentru prima dată, rata mortalității este mai mare decât rata nașterilor în Europa. Asta are impact asupra structurii societății noastre. Și dacă vrem să avem bunăstare și dacă vrem să avem protecție socială, e nevoie ca mai mulți oameni să lucreze pentru a contribui la sistem. Am vorbit despre femei la locul de muncă, dar să nu uităm că avem și o generație mai în vârstă care ar putea să lucreze mai mult decât se întâmplă în prezent. Am vorbit și despre asta de altfel. Apoi vorbim despre migrație, un alt subiect ce trebuie avut în vedere. Trebuie să avem o integrare și o contribuție la acest sistem al bunăstării din partea solicitanților de azil. Raportul ne arată că atunci când faci legătura dintre toate aceste lucruri, și încerci să găsești o soluție pentru a oferi persoanelor um, în vârstă acces la comunicare în bardă largă și așa mai departe, accesibilitate, cum o numim în Suedia, sunt multe de făcut. Accesibilitate la transportul public, de exemplu, pentru generația mai în vârstă. Cu toții ar trebui să putem folosi transportul public, chiar și cei care au dificultăți în, la deplasare. Prin urmare, toate aceste aspecte cheie trebuie să fie abordate în politica de coeziune și așa crește Europa. Mulțumesc acum domnul Van Miltenberg. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă comisar, e o plăcere să vă avem alături de noi de fiecare dată și ne bucurăm să avem și reprezentanții autorităților din Europa alături de noi reprezentanții Comitetului Regiunilor. În primul rând, îmi cer scuze că am ajuns cu oarecare întârziere, deci v-am ratat o parte din uh, introducere, însă în calitate de membru al Parlamentului olandez, tocmai am fost informat de noua coaliție din țările de jos, uh, E un acord cu care sunt, de care sunt încântat, dar și trist, pentru că există o concurență între Belgia și Olanda și n-am uh, spart recordul deținut de belgieni să avem și o perioadă mai lungă până la formarea unui guvern de coaliție. Să vedem ce o să întâmple asta însă în politica de coeziune pentru țările de jos. Acum, ca să trecem la chestiuni serioase, al șaptelea raport de coeziune. Față de cel al șaselea, mă bucur să văd că v-ați axat pe subiectul depășirii obstacolelor uh, la nivelul frontierelor europene, adică accesul pe integrare. Eu susțin și grupul meu ALDE din care vin, întotdeauna am susținut uh, importanța Interrail transporturile, legăturile uh, între mijloacele de transport în, regul, în regiunile de frontieră. Asta permite investițiile în întreaga Europa. Am integrat acest lucru în raportul Westfalen. De asemenea, am subliniat importanța cofinanțării investițiilor în programul care urmează după programul Interreg europe cercetare, inovații, aspecte care țin de schimbările climatice, toate aceste lucruri nu cunosc frontiere. Deci trebuie să abordăm acest lucru la nivel european. Trebuie să investim în oameni, trebuie să subliniem cât de important este Interreg și uh, îmbunătățirea mobilității pe uh, piața muncii în regiunile de frontiere. Prin urmare, mă bucur eh, de accentul pus pe acest aspect. Apoi, ați menționat politicile europene. Avem acțiuni inovatoare la nivelul urban și mă bucur că acest program este extins cu încă un an. Este un program inovator și permite finanțarea diferitelor tipuri de programe inovatoare în regiuni, care sunt adevăratele motoare ale Europei în ceea ce privește creșterea și locurile de muncă continuitatea trebuie garantată și după 2020. Nu cred că trebuie neapărat să fie uh, extins la toate nivelurile, dar trebuie să îmbunătățim accesibilitatea orașelor la finanțările europene, uh, granturi tradiționale, de exemplu. Să vedem ce ne oferă și pactul de la Amsterdam și parteneriatul aferent și să înțelegem că e important uh, să beneficiem de acest avânt în politica de coeziune. Poate sună dramatic, dar pentru orașele din Europa și pentru Europa miza este foarte mare. Apoi, vom avea noi propuneri legislative, vom avea un nou cadru financiar și împreună cu grupul meu dorim nu neapărat să avem o revoluție în politica de coeziune, dar să avem o evoluție. Prefer să vorbesc despre evoluția uh, politicii de coeziune o putem numi politica de coeziune 2.0, dumneavoastră hotărâți, dar cred că trebuie să avem ușoare îmbunătățiri, deși Mulți dintre noi vedem acest lucru ca pe o revoluție, pentru că după 2020 trebuie să facem mai multe lucruri cu mai puțin bani. Da, așa stau lucrurile în viață și asta ne-ați spus și dumneavoastră de altfel. Deci trebuie să facem mai multe cu instrumentele pe care le avem, cu fondurile, cu renoire automată. Trebuie să facem mai multe pentru a avea resurse la firul ierbii Acolo contează reformele structurale în statele membre, să se facă legătura dintre eh, recomandările pe țară, semestrul european și programele de investiție și trebuie să ne axăm mai mult pe IMM-uri, pe inovație și pe uh, transformarea tuturor societăților, a societății europene, în structuri mai rezistente în ceea ce privește schimbările climatice. Cred că dacă consolidăm politicile de coezi- politica de coeziune în această direcție, vom avea cea mai bună apărare împotriva vocilor critice care se ridică împotriva politicii de coeziune. Cred că asta ne va ajuta să avem o politică de coeziune adaptată la viitor. Noi, și aici cred că vorbesc și numele președintelui, facem eforturi în acest sens. Vă vom da o, un document de poziție cu poziția grupului liberal din Parlament, pentru că cred că trebuie să ne combinăm cu toții eforturile într-o singură abordare și anume să evidențiem plus valoarea europeană pe care o dorim cu toții. Domnul McCarthy, acum din partea Coter, 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte eh, al Comisiei Regii, doamnă comisar, e o plăcere să vă avem încă o dată aici și anul acesta. Sunt de acord cu colegii mei, trebuie într-adevăr să transmitem mesaje pozitive și istorii de succes. Capitolul 6 e cel mai important capitol din raport în ceea ce privește eforturile făcute, aș zice. Dacă comparăm capitolul 6 cu documentul cu uh, highlights, cu idei principale, și dacă colegii de, Colegiul Comisarilor trebuie să aleagă dacă păstrăm uh, uh, politică de coeziune, eu cred că capitolul 6 ar ajuta mai mult decât acele highlights. Întreg documentul, de altfel, este un document foarte puternic. Trebuie să lucrăm mai bine între Coter și Regii. Eu aș aprecia o prezentare pe principalele blocuri din această politică și cred că trebuie să promovăm mai mult poveștile de succes din politica de coeziune. Trebuie să avem o abordare mai pozitivă, o prezentare mai pozitivă. Eu sunt foarte frustrat când văd cuvântul criză în documentele europene. Există provocări, nu vreau să ascund asta, însă în calitate al membru lui COR. Mă bucur de faptul că odată la câteva săptămâni vizitez câte un nou oraș să văd ce se întâmplă și toată lumea mă întreabă, dar suntem pe calea cea bună? Toată lumea e pe calea cea bună. Se reconstruiesc lucrurile, se avansează și asta trebuie să evidențiem. Reconstruire. Domnul Miltenborg a vorbit despre evoluție și revoluție. Da, avem nevoie de evoluție lucrurile evoluează și în ceea ce privește politica de coeziune e nevoie de o mai bună comunicare, nu de izolare. Trebuie să permitem aceste politici să crească, mm, trebuie să existe mai multe oportunități pentru noile generații, regiunile trebuie să fie factori de transformare care contează și care să acționeze ca niște faruri pentru uh, traiectoria Uniunii Europene spre viitor. Am văzut care sunt punctele forte ale agendei europene și avem nevoie de relații de muncă mai puternice. Un lucru care mă frustrează este faptul că nu se menționează Comitetul Regiunilor când citesc acest raport. Sigur că nu se poate menționa fiecare instituție care a contribuit cu informații la raport, dar în ultimii doi ani și jumătate, trei ani, Comitetul Regiunilor a prezentat așa de multe avize referitoare la PIB, îmbunătățirea dezvoltării teritoriale, indicatori și când citesc raportul nu simt că noi suntem incluși acolo, nu simt deloc asta. Ceea ce înseamnă că trebuie să strângem legături lucrurile dintre noi. Și, încă o dată, aș aprecia foarte mult o prezentare referitoare la uh, blocurile de bază ale activității Comitetului Regiunilor ar trebui să ne întâlnim de două ori pe an pentru ca politica de coeziune să rămână alertă în viață și să discutăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și sunt de acord cu uh, domnul Lambert și domnul Van Nistelrooy. Trebuie să acționăm acum până nu e prea târziu. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Michel, să are cuvântul. Ja, herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar sau domnule președinte. Am fost uh, membru la Comitetul Regiunilor. Mă bucur însă să îmi uh, revăd astăzi uh, colegii pe Albert Bohr și ceilalți. Mă bucur foarte mult uh, să, de acest progres al cooperării dintre noi. Nu știu dacă e evoluție sau revoluție, mie chiar nu-mi pasă. Sunt de stânga. Pentru mine un pilon ar fi foarte important. Să nu mai continuăm ca până acum deci că o luăm pe calea evoluției sau revoluție, eu nu mă tem de niciuna, nici de altele. Nu, de alta, nu mă tem de revoluție. Eh, cel de-al șaptelea raport de coeziune, pe de o parte m-a surprins plăcut. S-a constatat foarte clar că există o lacună foarte mare între regiunile mai bogate și cele mai sărace. dar există și progres în același timp și m-a surprins foarte, foarte tare faptul că se tot spune despre politica de coeziune în ultimele uh, luni că până la urmă nu, nu e de la sine înțeleasă această chestiune și chiar mulțumesc doamnei comisar pentru mesajul clar pe care ni l-a transmis și mă bucură faptul că s-a discutat despre regiunile de tranziție. E foarte important să vedem dacă avem sau nu nevoie de așa ceva. Deci, mi se pare că premisa, din toate aceste puncte de vedere, este cea corectă. Doamna comisar Crețu a vorbit adineauri despre politica de coeziune și a numit corect pilonii principali. Aici există consens. Dar, și aici ajung la dar, mă refer la ceea ce a spus uh, domnul Van Nistelrooy. În raport nu există niște propuneri concrete. Nu suntem uh, în anul zero al discuției despre încotro cu politica de coeziune. Atât Comitetul Regiunilor cât și Parlamentul European deja au uh, prezentat niște elemente nucleu, niște piloni și mi-aș fi dorit ca în raportul al șaptelea de politică de coeziune să se ofere un răspuns la niște chestiuni concrete, cum spunea și Albert Bohr, cu provocările teritoriale, cu uh, diferitele instrumente concrete care pot fi aplicate, cu modelele propuse de către dumneavoastră, cei de la comisie. Deci, mi-aș fi dorit mai mult curaj pentru a ne lansa în această dezbatere pe bună dreptate și pentru a uh, apăra, iarăși pe bună dreptate, politica de coeziune. Totodată trebuie să avem în vedere și o reformă. O reformă în sensul uh, provocărilor curente, deci nu trebuie să excludem așa ceva. Deci, pe de o parte, după cum vedeți, sunt elemente pozitive și cu toate acestea, în ceea ce privește vederea de principiu, cred că în următoarele opt luni trebuie să profităm de acest timp pentru a face ceva cât se poate de concret. Altfel, toți cei care ne critică vor continua să o facă. Nu-i vom câștiga de partea noastră. Mulțumesc! Thank you. Uh... Mulțumesc foarte mult. Domnul Pavel Branda, vă rog. Bună dimineața, doamna Mihailova, doamna Crețu, domnule Oswald, dragi colegi nu mai avem prea mult timp, așa că am să mă concentrez doar pe un aspect. De obicei uh, vorbesc despre cooperarea transfrontalieră la nivel uh, european și aș vrea să uh, felicit Comisia pentru progresele realizate în acest domeniu. În al șaselea raport de coeziune erau două paragrafe care spuneau că coeziunea teritorială există. Atât. Acum însă avem o analiză mai aprofundată și cred că tot acest proces de evaluare transfrontalieră a fost un mare succes pentru că a fost o abordare științifică, sistematică, de analiză a obstacolelor transfrontaliere care există în continuare. Un rezultat este că avem în cele din urmă o cifră. Avem o cifră care face legătura între investițiile pentru a depăși aceste obstacole transfrontaliere cu creșterea PIB-ului. Se spune că dacă am îndepărta 20% din obstacolele existente, care există în continuare la frontiere, am putea să ne așteptăm la o creștere a PIB-ului cu 2% în regiunile respective. Este o cifră mare, nu este o, nu este o cifră nesemnificativă. Deci avem acum argumente bune pentru a susține aceste investiții în depășirea obstacolelor transfrontaliere, iar uh, investițiile rentează. Și aș vrea să vă mai spun că cooperarea transfrontalieră merge dincolo de creșterea economică. Eu locuiesc într-un uh, sat mic și știu ce diferență mare ai în calitatea vieții dacă ai un vecin bun sau un vecin dificil. Uh, și vorbim aici despre recâștigarea încrederii. Așadar, investițiile în relații interumane, dincolo de creșterea economică, investiții în proiecte uh, interumane, people to people. Acestea pot avea un impact foarte mare asupra calității vieții oamenilor de la nivelul regiunilor. Și vă mulțumesc foarte mult pentru ce faceți și pentru atenție. Mulțumesc, doamna Vana, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Mulțumim foarte mult pentru că ne stați la dispoziție pentru o altă discuție. Cel de-al șaptelea raport de coeziune a fost unul așteptat cu mare, mare interes. Voi uh, face trimitere la punctele importante pentru verzi și pe care le vom vrea puse pe tapet în viitorul apropiat mă alătur uh, antevorbitoarei de la GUE. Sunt elemente pozitive în acest uh, raport. Ca și în cel de-al șaselea raport, rezultă încă o dată faptul că politica de coeziune este una de care nu ne putem lipsi. Este un element fundamental. Uh, fondurile structurale sunt atât de importante pentru investițiile publice, mai ales în anumite regiuni. Aceste fonduri structurale, cu toate investițiile care urmează, sunt singurele investiții publice și cred că însemnătatea economică și socială a politicii de coeziune, mai ales ca instrument de criză, nu trebuie să fie lucruri subestimate. Așa cum s-a mai spus și așa cum au spus-o și colegii mei, e nevoie de reforme pentru a fi mai bine orientați înspre rezultate, înspre obiectivele Uniunii Europene, pentru că de aici pornește baza investiției uh, și implementării fondurilor structurale. Mă refer, de exemplu, la obiectivele Europa 2020. Și aici vine și prima mea întrebare, doamnă comisar, așa cum ați menționat-o la capitolul provocări și cum o spune raportul foarte clar. Ce se întâmplă cu măsurile de protecție a climei? O spun foarte modest că șchiopătăm așa în urma obiectivelor principale, așa cum s-a constatat și la curte și așa cum au uh, constatat-o și confirmat anumite studii. Noi tot discutăm la faptul că, de faptul că obiectivul acela de 20% pentru climă nu va fi atins. Probabil uh, și um, um, și asta în ciuda, mă scuzați, faptului că există intenții bune, că în administrație se întâmplă lucruri, dar iată că lipsesc structurile de legătură, cu, de legătură. Și nu există un proces de tracking, un proces de monitorizare, un proces de stimulare. Întrebarea mea așadar este legată de obiectivele de climă. Uh, se spune în raport, e nevoie de progres clar pentru a atinge obiectivele de climă. Cum uh, vreți să oferiți 20% din cheltuieli pentru climă în această perioadă și în perioada următoare? Cum vreți să obțineți asta și cum vreți să uh, facem totul și mai ambițios, ne gândim la COP21, mai ales având în vedere că SUA spunea că se retrage din acordul de la Paris. Deci cu atât mai mult Uniunea Europeană trebuie să țină cu dinții de acest obiectiv. A doua mea întrebare se referă tot așa prin comparație cu cel de-al șaselea raport, la uh, dezvoltarea de noi indicatori. Eu mereu vin cu această întrebare. În raportul al șaselea ați anunțat că uh, veți veni cu noi indicatori dincolo de PIB, dincolo de indicatorul de creștere, uh, deci ca indicator pentru investiții. Dar lipsește acest element cu desăvârșire din cel al șaptelea raport, așa că v-aș ruga să ne spuneți puțin cum muncește Comisia la noi indicatori, cum va face indicator social, cum îi va distribui. Știți că economiștii și specialiștii din sociologie deja au elaborat câțiva indicatori minunat aplicați și pe politica regională. Și am și o ultimă, ultimă întrebare. Ați uh, ilustrat foarte corect un obiectiv important, lupta împotriva șomajului. Uh, și crearea unor locuri de muncă care să asigure subzistența. Ce se întâmplă cu uh, cota din Fondul Social European, ESF Share, care în statele membre poate să fie cheltuită pentru combaterea șomajului? N-ar trebui oare să uh, sporim uh, aceasta, această cotă la 30% cu o marjă procentuală în plus pentru țările în care șomajul este mult peste medie, în așa fel încât împreună să facem eforturi uriașe pentru că există inegalități care iau amploare, așa cum au spus și antevorbitorii mei. Vă mulțumesc! Now, uh, chair of... Mulțumesc, dau cuvântul fostului președinte al Comisiei Coter. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc doamnei comisar și mulțumesc uh, și doamnei președinte a Comisiei Regii. Sunt uh, sigur că um, cu noul președinte al Comisiei uh, Coter, lucrurile în comisia noastră vor merge mai bine ca în trecut. Acum aș vrea să fac câteva observații importante. Principala concluzie a celui de-al șaptelea raport de coeziune este că politica de coeziune și coeziunea funcționează. Deci aceasta este concluzia de bază. Și uh, politica de coeziune joacă un rol important în creșterea investițiilor. Dacă ne uităm la cifrele de la pagina 185, unde se vorbește despre impactul politicii de coeziune asupra PIB-ului, lucrurile sunt foarte clare. Și avem și pagina 22, uh, uh, unde scrie cu italice că în unele țări politica de coeziune reprezintă peste 80% din investiții. Deci, politica de coeziune funcționează. Dar mi se pare că în ciuda acestui fapt și în ciuda importanței activității noastre comune, există un climat ciudat și o situație periculoasă. Și aș vrea să vă pun o întrebare. Cheie, în opinia mea. Politicile regionale și de coeziune sunt uh, supuse unui atac sau nu? Ce credeți? Pentru că mie mi se pare că acum politica de coeziune este sub atac, sub asediu. Și aș vrea să fiu foarte clar și aș vrea să mai pun încă trei întrebări concrete și specifice. Prima, vom menține pentru viitor aceeași sumă a resurselor în următoarea perioadă de programare după 2020 sau nu? Pentru că politica de coeziune fără finanțare nu înseamnă nimic. În al doilea rând, condiționalitățile ex ante în uh, cel de-al șaptelea raport, la pagina 179, există o evaluare pozitivă clară cu privire la condiționalitățile exante, la capitolul care vorbește despre propunerile de îmbunătățire a eficienței politicii de coeziune. Dar eu nu sunt atât de sigur. Ce credeți despre asta? ex exante ar putea să introducă riscul ca politica de coeziune să nu fie disponibilă în mod concret pentru toate teritoriile europene, pentru că mie mi se pare important ca politica de coeziune să rămână un instrument pentru toate teritoriile europene și nu doar pentru unele dintre ele. Eu prefer cealaltă propunere, care se concentrează mai mult pe rezultate, pe specializarea inteligentă și așa mai departe. Dar să revin la întrebare. Deci, condiționalitățile ex-ante ar putea fi un risc uh, ca politica de coeziune să se limiteze doar la anumite teritorii din Europa și să nu le acopere pe toate. Apoi, la pagina 164, la capitolul 5 și la pagina 168, se spune clar că nivelul investițiilor publice scade și este mai centralizat decât în trecut iar nivelul de investiții publice descentralizate este în scădere. Mi se pare riscul cel mai important. Cum putem să ne asigurăm că în viitor politica de coeziune va fi gestionată la nivel local și regional? Cum se va întâmpla? Nu cumva există riscul ca în viitor să existe o politică mai centralizată? Mulțumesc. Thank you very much, Ms. Mulțumesc, doamna D'Amato, aveți cuvântul. Mulțumesc, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor celor prezenți, Comitetului Regiunilor, domnule comisar și colegilor. Munca ce ne așteaptă e importantă pentru promovarea politicii de coeziune, dar să spunem adevărul, ceva nu merge cum trebuie. Acum avem ocazia să schimbăm lucrurile. Trebuie să recunoaștem direct că există regiuni care cresc, dar nu toate cu aceeași viteză. Mie mi se pare că tot timpul aceleași regiuni rămân în urmă. În cele mai puțin dezvoltate, rata ocupării rămâne scăzută, rata șomajului este peste nivelul de dinainte de criză. Micile întreprinderi uh, fac eforturi să se adapteze la globalizare, digitalizare, creșterea verde, schimbările tehnologice, deci nu se pot adapta la viitor, practic. Există idei pe care le avem, există propuneri mai degrabă decât întrebări. Întâi de toate, după părerea noastră, procentul destinat adevăratei politici distributive a Uniunii Europene trebuie să rămână totuși neschimbată. Ne opunem ferm modelului de susținere financiară cu gestionare directă de către Comisiune, care ar finanța doar uh, proiecte cu o mare plus valoare europeană, ceea ce ar însemna, de fapt, abandonarea procesului de coeziune teritorială care este unul dintre pilonii de bază ai Uniunii. Politica de coeziune trebuie să continue să financeze infrastructurile prin utilizarea de subvenții și nu doar instrumente financiare, chiar dacă sunt cu un risc scăzut. Și trebuie să-și păstreze arhitectura corect actuală cu gestionare partajată între statele membre și comisie și gestionarea trebuie să revină statelor și regiunilor. Apoi, autoritățile de gestionare de ce să nu propunem și de ce să nu obligăm ca acestea să publice un program de lucru, un document în care să prezinte un pic uh, în an, cu anticipare datele licitațiilor pentru astfel de programe, astfel încât și companiile și autoritățile regionale, locale, comunale să se poată pregăti. Apoi, indicatorii, vorbim de PIB tot timpul și cu toții uh, am dori ca pe lângă PIB să apară și alți indicatori. Social Progress Index, de exemplu, sau Better Life Index, de ce nu? Apoi, coeziune, semestru european. Aceste măsuri care fac legătura dintre eficacitatea fondurilor și așa zisa uh, guvernare economică sănătoasă și sancțiunile aferente, nu doar nepotrivite această legătură, ci și total neproductivă. Și există un motiv. Comisia ne spunea, Comisia Europeană ne spunea în, acest, în raportul 6 că administrațiile locale și regionale au o răspundere de aproximativ 30% din cheltuielile publice și 60% din investițiile de stat. Creșterea datoriei publice derivă în bună parte din activitatea guvernelor și autorităților centrale, nu regionale. Există și probleme de coordonare între semestrul european și politica de, mm, uh, de care vorbim aici. Articolul 23 din fericire n-a fost niciodată aplicat. Deci haideți să mergem până la rădăcina problemei și nu să ne păcălim cu um, soluții radicale. Haideți să vedem care este raportul legăturii dintre semestrul european și politica de coeziune eliminând orice previziune de sancțiuni injuste, inutile și penalizante pentru autoritățile regionale și locale și pentru beneficiarii proiectelor politica de coeziune nu este cauza acestei datorii, dar ar putea fi parte o soluției dacă vorbim despre o politică de investiții în expansiune. Propunem să se revizuiască clauza investițiilor, astfel încât investițiile regionale și naționale uh, cofinanțate să fie excluse din uh, calculul avansurilor publice naționale. Flexibilitate și sinergie. Per ansamblu, noi ne opunem introducerii de elemente de flexibilitate care să faciliteze combinarea dintre fondurile SIE și EFSI. Suntem pentru prezentarea de scheme de sinergie cu fonduri directe. Seal of Excellence, de exemplu, care garantează proiecte neeligibile pentru finanțarea în orizont 2020, dar recunoscute totuși, după o evaluare atentă, pentru că se poate primi un certificat de excelență și să fie eligibile uh, finanțare prin fondurile SIE. Reforme structurale și situația tehnică. Trebuie să existe o diferențiere. Nu trebuie să existe nicio legătură strânsă între politica de coeziune și implementarea reformelor structurale, așa cum se spune în recomandările de țară. Dacă vorbim despre asistență tehnică, de îmbunătățirea capacității administrative, suntem într totul de acord, asta e altceva. Și incapacitatea administrațiilor de a participa, de a proiecta, de a programa, eh, s-ar putea să fie cauza uh, nerealizării obiectivelor politicii de coeziune la nivel teritorial. Autoritățile de gestionare, certificare, audit trebuie să fie bine controlate, trebuie să existe o rotare a personalului, trebuie să existe un control mm, la nivelul conflictelor de interes. Noi propunem o autoritate unică de audit uh, construită pe o bază națională și care să n-aibă legătură cu instituțiile regionale și naționale care beneficiază de fonduri europene. Pentru a garanta respectarea aplicarea regulilor, propunem să, crezi, să existe un registru al auditorilor europeni. Și în încheiere, un aspect esențial, cel al instrumentelor esențiale și băncilor. Rata de utilizare a instrumentelor financiare va fi cam aceeași în propunerea Comisiei. Însă, pe baza feedback-ului obținut din teritorii și a raportului Curții de Conturi Europene, considerăm că subvențiile ca instrument sunt în considerare necesare și de preferat în multe cazuri. Trebuie să fim atenți să selecționăm intermediarii financiari cu grijă, pe baza de criterii riguroase de selectare, pe baza unor standarde ridicate de transparență și responsabilitate. Orice formă de finanțare prin intermediarii financiari sau bănci trebuie să fie condiționată de publicare de informații referitoare la eficacitatea activității respectivei structuri și a datelor contabile țară pe țară costurile, comisioanele impuse de toți acești intermediari financiari, cât sunt? Dacă o licitație dă beneficiarului 100, să spunem, cât ajunge din acești 100 la beneficiar și cât rămâne la intermediar? Alegerea instrumentului, și cu asta mă și opresc, trebuie să fie una atentă și făcută din perspectiva factorului de risc. Prin urmare, atenție la fonduri fiduciare, la diferitele tipuri de titluri de valoare, pentru a nu intra din nou într-o criză financiară. Noi credem că putem împreună salva politica de coeziune. Mulțumesc și acum domnul Spiridon, primul vicepreședinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh. doamnă președinte doamnă comisar, în ceea ce privește politica de coeziune. E foarte multă au fost publicate foarte multe documente pe această temă și eu sunt foarte recunoscător pentru colaborarea strânsă dintre președinții Comisiei uh, regii Comisiei Coter și doamna comisar Crețu, care este neobosită în uh, eforturile sale de a colabora cu ambele comisii. Și, bineînțeles, dumnea ei a contribuit la promovarea politicii de coeziune în Europa și la nivelul Comisiei Europene. Cred că trebuie subliniat acest aspect. Aș vrea să mai adaug câte ceva la această discuție. Eu am fost primar timp de 20 de ani într-o regiune și vreau să vă spun că e foarte bine că se acordă mai multă atenție valorii adăugate sau plus valorii investițiilor pentru coeziune. Există țări individuale și poate nu toate țările, pentru că avem sisteme diferite de administrație locală și regională. Există puteri diferite, competențe diferite de la o regiune la alta și de la o țară la alta. Există însă țări în care modul în care se face selecția beneficiarilor unui contract nu se bazează neapărat pe rezultate. Și acei bani uh, sunt investiți, să zicem, în construcția unei străzi. Și dacă Și atunci nu se face neapărat o selecție pe baza rezultatelor. Selecția se face pe baza a cât de departe se ajunge pe lista de proiecte. Nu întotdeauna însă banii sunt investiți uh, în mod rentabil și nu întotdeauna uh, se creează plus valoare. Deci ar trebui să existe o selecție a proiectelor care să nu fie neapărat atât de mecanică. Poate, de exemplu, statele membre ar trebui să-și concentreze mai mult eforturile, astfel încât uh, infrastructura de bază să fie instituită la nivel uh, regional sau local. Ideea este că trebuie umplute golurile care există și pentru a face asta trebuie să știm exact ce proiecte au fost finanțate, ce proiecte au fost finalizate anterior. Există coeziune și în interiorul regiunilor. În unele regiuni nu există această coeziune internă și există disparități majore în ceea ce privește infrastructura. Și uh, vorbeam despre acest criteriu al PIB-ului. Dacă se aplică doar criteriul PIB-ului, aceasta este o măsură sau o metodă mecanică. Uh, și este interpretată diferit de la origine la alta. Mulțumesc foarte mult. Am o listă de cinci vorbitori. Încă cinci vorbitori. Mai sunt pe listă și nu mai avem timp. Am să le dau cuvântul colegilor, dar vă rog, vă rog să vorbiți foarte pe scurt. Intervenție fără microfon. Coordonatorii vorbesc în numele grupurilor politice. Am să vă dau cuvântul, doamnă Breso, și vă rog să fiți foarte succintă. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că în anumite cazuri ar trebui să, să se definească timpul de intervenție. Eu aveam mai multe întrebări uh, de pus, dar am să o fac uh, foarte pe scurt. Raportul spune că competitivitatea a cunoscut o criză foarte mare și cred că Aș vrea să lansez un apel, doamnei comisar, care îi mulțumesc pentru că este prezentă aici. Mă refer la problema simplificării. Aceasta este esențială dacă vrem să accelerăm uh, progresul împreună cu colegii de la Comitetul Regiunilor, poate că am putea să lansăm o verificare sau examinare a acestui raport pe care ni l-ați transmis. Să discutăm cu actorii care utilizează fondurile și să vedem dacă propunerile de simplificare sunt bune sau dacă mai trebuie făcute alte lucruri. În al treilea rând, cred că nu putem să lăsăm totul pe seama politicii de coeziune și că trebuie să separăm anumite lucruri. Mă refer la gestionarea semestrului european, de exemplu, și la sancțiunile pentru cei care nu se conformează. Și mă refer de asemenea la politica regională care are propriile sale condiționalități. Ar putea să existe niște instrumente în această privință și cred că putem să lucrăm la asta. Și în al patrulea rând aș dori să vă fac o sugestie. Erasmus uh, pentru aleși. Știu că Comisia nu vrea să audă vorbind despre asta, dar dacă vrem uh, uh, o îmbunătățire a calității politicii regionale, nu putem să contăm doar pe birocrație. Cred că ar trebui să mizăm și pe calitatea personalului politic și pe capacitatea lor de a înțelege mizele europene și de a progresa. Acesta a fost un proiect care ar fi putut să aibă rezultate bune și ar fi putut să fie inclus în politica de coeziune, pentru că ar fi permis uh, schimbul uh, între aleșii locali, astfel încât aceștia să facă schimb de experiențe cu ce merge bine și ce merge mai puțin bine în diferitele regiuni. Și uh, Aș vrea să mai spun un lucru. Obiectivele pentru următoarea perioadă de programare încep să devină clare. De ce nu am utilizat o parte din resursele reziduale ale acestei perioade de programare pentru a începe deja să lansăm proiecte pentru următoarea perioadă de reprogramare, de programare? Unul dintre motivele întârzierii este că regiunile pot începe să facă proiecte doar după ce se definitivează programul, după ce se primesc fondurile și după ce se alocă fondurile. Dar de ce să nu le ajutăm să facă deja o programare, măcar așa, în linii mari, și să traseze niște proiecte încă de pe acum pe subiecte care vor fi cu siguranță finanțate în următoarea perioadă de programare, de exemplu combaterea schimbărilor climatice sau competitivitate și altele de genul și astfel proiectele ar fi gata când vor veni fondurile. Mulțumesc, domnul Cațevalas. Doar 5 minute, vă rog. Îmi cer scuze, 2 minute. Mulțumesc. Cred că această discuție vine la momentul oportun. Pentru ce există politica de coeziune? Trebuie să găsim niște răspunsuri clare. Și cred că răspunsul trebuie să fie unul de politică. Politica de coeziune a fost uh, concepută, a fost creată pentru a combate inegalitățile tot mai mari între regiuni și pentru a acoperi aceste lacune care există, precum și pentru a asigura condiții de concurență egale pentru toți. Acesta este cel de-al șaptelea raport de coeziune și trebuie să ne uităm înapoi la ultima perioadă și să recunoaștem că inegalitățile nu au fost întotdeauna reduse din potrivă, există locuri în care aceste inegalități s-au adâncit. În unele regiuni sărăcia s-a adâncit și uh, tinerii din anumite regiuni nu au deloc perspective. Și atunci a venit momentul ca noi să luăm niște decizii mai îndrăznețe, deoarece coeziunea și politica de coeziune uh, afectează um, principalele zone ale Europei. Și nu mă refer aici doar la zonele uh, geografice, ci mă refer la zonele de valori, de educație, de solidaritate și pace. Deci, vrem o politică de coeziune? Dacă răspunsul este da, atunci să nu uităm cei patru piloni subliniați de doamna comisar. Acestea sunt uh, bazele de la care putem să construim și cred că putem fi cu toții de acord. Și mă refer în principal la primul pilon, care se referă la încredere. Pentru că într-adevăr, politica și problema politică a Europei este tocmai această erodare a încrederii în instituțiile europene. Și uh, Există o Europa marcată de solidaritate și speranță care se ancorează în acest prim pilon. Există instrumente financiare uh, Uh, pe care utilizatorii nu le înțeleg neapărat. Mă refer chiar și la pachetul Juncker. Nu înseamnă că regiunile nu pot să se folosească de fonduri, dar există anumite impedimente structurale. Deci, da, pentru politica de coeziune, dar haideți să ne concentrăm pe sărăcie, pe șomajul în rândul tinerilor și pe regiunile care au fost lăsate până acum în urmă. Și, bineînțeles, să nu uităm cele, cei patru piloni subliniase doamna comisar în această dimineață. Cred că doamna comisar uh, a sădit uh, ceva încredere în țara mea și în uh, alte țări. Și nu pentru că a fost prezentă fizic acolo, dar dacă vă uitați la partea calitativă a politicii, acest lucru este clar și există plus valoare. Și nu se întâmplă foarte des să avem această ocazie de a înălța laude unui comisar, dar cred că, doamnă Crețu, sunteți uh, pe drumul cel bun și vă rog să continuați așa, pentru că coeziunea, într-adevăr, creează punți între oameni și restaurează încrederea care s-a pierdut în instituțiile europene. Mulțumesc! Domnul Bogovici, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Politica stem. Mulțumesc că îmi dați cuvântul. Suntem cu toții de acord că politica de coeziune este unul din pilonii Uniunii Europene în ciuda faptului că reprezintă doar 0,3% din uh, PIB-ul Uniunii Europene. Iată cu ce impact, totuși, asupra politicilor naționale prin uh, diferite moduri, pe diferite canale. Există multe fațete ale politicii de coeziune. Colegul din Irlanda s-a referit la situația de acasă, um, de acum și din trecut. Discutăm și despre extinderea Uniunii Europene ci ce a venit odată cu extinderea. A fost de mare ajutor pentru noile state membre să aibă politica de coeziune. În acest raport se arată care este impactul asupra investițiilor și asupra locurilor de muncă. În trecutul recent, din ce în ce mai mult uh, avem probleme cu um, prezentarea politicii de coeziune ca fiind una vizibilă. În 2016 s-au făcut multe investiții care veneau de fapt din 2013 și sunt mai multe dificultăți. De exemplu, la pagina 178 vedem uh, ce fonduri au fost utilizate în perioada curentă. E sarcina noastră a tuturor să ne asigurăm că fondurile din această perioadă sunt bine utilizate. Dacă nu, va trebui să redistribuim fondurile în noul cadru financiar. Provocările sunt majore în plan de migrație, nu doar pentru cei care se confruntă, care sunt linia întâi în ceea ce privește primirea migranților. Sunt foarte multe discrepanțe între regiuni, între mediul rural, între mediul urban și apoi periferia. În perioada 2014-2016, rata de ocupare în mediul uh, urban a crescut cu 12%, dar în alte zone s-a stagnat. Acest lucru are de-a face cu digitalizarea mediului rural. Eu sunt foarte implicat și în proiectul Smart Cities, orașe inteligente. Trebuie să creăm condițiile creării uh, locurilor de muncă. Dacă nu există inovare, nu avem cum să progresăm e nevoie de reglementare inteligentă, iar în domeniul schimbărilor climatice sunt multe provocări în ceea ce privește crearea de locuri de muncă verzi, ecologice, totul strâns legat de Uniunea um, Europeană și felul în care creăm Uniunea Energetică. Trebuie așadar să fim în măsură să facem față acestor probleme și mă bucur că în rândul nostru sunt acei oameni care lucrează cot la cot cu noi, care acționează la nivel local, regional, fiindcă de acolo se naște încrederea în politica de coeziune. Mai sunt doi vorbitori, spune președinta. Doamna Maletici, vă rog să fiți foarte succintă. Mulțumesc foarte mult. Salut cel de-al șaptelea raport de coeziune, fiindcă se axează pe eficiență, valoarea adăugată, atingerea obiectivelor stabilite la nivel regional, național, european. Două întrebări din partea mea și ele rezultă cumva din raport. Una legată de accelerarea implementării în perioada curentă și a doua legată de cum să ne pregătim mai bine pentru perioada viitoare, să fim mai eficienți, mai de succes, mai ales în procesul de convergență. Dacă vrem să răspundem la aceste două întrebări, mai întâi cum să accelerăm implementarea, bineînțeles că trebuie să vedem cum să depășim uh, faptul că proiectele nu sunt suficient de mature încât să fie demarate, lipsa capacităților administrative, problemele de proprietate și dacă încercăm să răspundem la aceste întrebări, deja, doamnă comisar, ajungem la reformele structurale, așa cum spuneați, fiindcă nu avem cum să rezolvăm asta fără reforme în sectorul public, judiciar, în uh, alinierea pieței unice, a mediului antreprenorial și așa mai departe. Sigur, trebuie să facem acest lucru acum pentru a avea succes pe viitor, fiindcă nu putem să rezolvăm problema într-un an de zile și în uh, perioada curentă să avem deja și succesul. Pentru perioada curentă, ce putem face este să um, vedem ce măsuri de stingere a incendiului avem, să spunem așa. Deja ați introdus o măsură în ceea ce privește schimbările regulamentului pentru um, dezastrele naționale, de, de, dezastre naturale, mă scuzați. Pentru că e foarte important acest aspect. Trebuie să fim în măsură să acoperim nevoile practice în aceste situații, să fim aproape de cetățeni, dar să ne gândim și la alte măsuri. În perioada 2007-2013 au fost uh, a fost o perioadă de flexibilitate între proiecte pentru a putea transfera bani de la cei cu excedent la cei cu deficit. Așa că să reacționăm rapid, cu măsuri specifice, cu planuri de acțiune pentru state membre specifice. La sfârșit, dacă e să ne gândim la viitor, să vedem de ce avem nevoie pentru a obține o rată mai mare a creșterii în regiunile care sunt în urmă. Răspunsul este un mix bun de politici economice. Nu putem să ne axăm doar pe investiții, ci trebuie să facem și pe reformele structurale, așa cum ziceați, și să avem consolidare fiscală inteligentă. Pentru toate astea, sinergia la nivel de bugete naționale este primordială. Și, doamne comisar, dumneavoastră ați spus că sunt priorități noi uh, și ar trebui să le includem în politica de coeziune. Dar nu prea e marjă de manevră pentru noi priorități, fiindcă politica de coeziune este limitată și avem uh, un buget mult prea mic. E nevoie așadar de sinergie cu bugetul național, pentru că așa, împreună, să obținem ceva mai mult și mai bun. Iar în ceea ce face reformele structurale, e nevoie de acțiuni mai mari, din bugetul național la nivel de stat. Dar iată că și pentru asta e nevoie de o mai bună armonizare între programele naționale de reformă și programele operaționale, fiindcă programele de reformă sunt pregătite pentru trei ani, iar cele operaționale pentru 7 ani. Nu este ușor să facem armonizare în acest context și să obții sinergie. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Domnul Nielsen. are cuvântul. Vă rog să fiți succint. Mulțumesc! Am o întrebare specifică pentru doamna comisar. Mă bucur să regăsesc în raport părerea dumneavoastră despre setul unic de norme pentru fondurile care există. Deci un set unic de norme pentru politica de coeziune. E un lucru foarte bun acesta. Dar știm cu toții că există birocrația care însoțește proiectele europene. Și aceasta este creată în principal în statele membre, din cauza felului în care administrația e construită acolo. Întrebarea mea este, veți accepta faptul că statele membre fixează niște structuri administrative care creează și mai multă birocrație sau veți fi mai strictă cu statele membre? Mulțumesc. Acum uh, dau cuvântul doamnei comisar pentru răspunsuri. Au fost menționate multe elemente, uh, elemente multe idei importante, cred că nu va fi ușor. Mulțumesc și mulțumesc foarte mult pentru toate întrebările adresate. Acesta a fost obiectivul reuniunii, să fim aici și să vă ascult. Și ca să răspund primelor critici, anume că nu venim cu idei prea concrete, după cum am spus, Comisia va depune propunerea de buget în mai 2018. Am început acum cu această dezbatere, iar la sfârșitul anului vom uh, lansa o consultare publică amplă în ceea ce privește viitorul politicii de coeziune. Încurajez pe toată lumea să participe. Cei de la Regii, de la Coter, ei sunt partenerii cei mai uh, importanți pentru noi. și noi suntem aici ca să vă ascultăm. Am primit numeroase întrebări, o să încerc să răspund la câteva, poate nu va fi posibil să răspund chiar la toate. În rezumat, pentru mine e ca un motto ce spunea domnul Van Nistelrooy la început. Trebuie să acționăm, nu să așteptăm. Da, ar trebui să fie motoul nostru pentru lunile ce vor urma, fiindcă E clar că nu e business as usual. De fiecare dată înainte să avem cadrul financiar multianual, discuțiile sunt numeroase. De data aceasta e altfel. Deci toate ideile din partea dumneavoastră, din partea COTER, Comitetului Regiunilor, toate aceste lucruri sunt uh, binevenite. Ca să răspund uh, direct, e această idee cu de modernizare N+. Nu știu, cred că trebuie să ne dăm seama că uneori am fost prea flexibili, alteori prea stricți cu statele membre. De exemplu, la N plus 2 a fost un stimulent. Așa am crezut noi, dar iată că acum avem în vedere posibilitatea de a reintroduce N plus 2. Astfel, implementarea va fi accelerată. Și dacă e să, mea, să meargă mână în mână cu programele strategice, cu atât mai bine. Domnule Van aveți dreptate. Așa este. Au fost uh, programele acelea uh, și programele care au fost uh, gata au fost băgate în CEF, tot ce era pe transport, fiindcă statele ne-au spus, așa avem timp până în 2023. În multe state membre, acum suntem în situația de a nu avea proiecte noi la transport și în infrastructură, fiindcă au băgat totul la CEF ca să cheltuiască banii în termenul acela de 3 ani. Din experiență spun că dacă punem presiune pe lângă statele membre, vor veni cu rezultate. Dacă le dăm mai mult timp, vor profita de timp spunând, a, păi mai avem un an de zile. De aceea implementarea este atât de lentă la sfârșit. Am început să avem implementare, dar statele membre consideră că e atâta timp că au plăți în avans și acum consider că au timp până în 2020, după care până în 2023. Deci este foarte important să arătăm că este în interesul nostru și al cetățenilor. Noi muncim din greu aici, Parlamentul European de asemenea, Comisia, COTER. Întrebarea mea este, fac ei la fel și în statele membre? Asta e întrebarea mea. Deci, cu privire la N plus 3, este important să ne gândim uh, la asta, cu prudență. Domnule Oswald, Urmărim rapoartele Coter cu mare interes. Domnule Zagar, sunt disparități chiar din punct de vedere istoric între est și vest, acum între nord și sud și trebuie să prezentăm problema așa cum e. În ceea ce privește regiunile care au rămas în urmă, există o inițiativă Vreau să menționez astăzi aici, fiindcă adesea am auzit mesaje din partea dumneavoastră, domnul Coțolino, doamna D'Amato. Da, avem regiuni mai puțin dezvoltate, regiuni care sunt în urmă. Avem o inițiativă în derulare pentru că dorim să ajutăm aceste regiuni să fie foarte clar faptul că acest raport ajută regiunile care se redefinesc, se rebranduiesc, însă în continuare, mare parte din populație se teme de schimbare, se teme de tranziția industrială. Regiunile care se confruntă cu pierderea locurilor de muncă, scăderea industrializării, un, cu presiune pe salarii, um, regiunile acestea uh, arată că e foarte multă emoție în rândul cetățenilor de acolo. Studiile arată că entuziasmul de a utiliza fondurile de a lua inițiative noi e mai redus decât în alte locuri. E foarte important să ne gândim și la asta. E lipsă de speranță. Oamenii sunt emoționali, deprimați. Așa că trebuie să ne ocupăm de toate aceste elemente. S-a vorbit și despre coeziunea teritorială. Domnule, domnul Zagar, domnul Coțolino, doamna D'Amato și alții au menționat-o. Trebuie să fim mult mai atenți. Știți că am lansat proiecte pilot pentru a însoți încă din această perioadă de programare anumite regiuni care nu fac față atât de bine tuturor schimbărilor și uh, vom uh, selecta uh, acțiunile, vom merge și vom oferi sprijin în teritoriu pentru a ajuta regiunile în tranziție industrială să se dezvolte, să facă tranziția. Vom încerca să le ajutăm să îmbrățișeze inovarea, digitalizarea, cu toate capacitățile necesare. Trebuie să reformăm această politică și trebuie să ne axăm mai mult pe factorii care stimulează schimbarea, cum ar fi educația și inovarea, dincolo de orice educația, plus administra- capacitatea administrativă, care e și ea importantă. Domnule Coțolină, după cum spuneam, mă interesează cu precădere regiunile care sunt în urmă, mai ales acolo unde um, lipsa creșterii economice este una persistentă. Dumneavoastră și doamna Damato sunteți dintr-o regiune în care noi uh, ani de zile am investit fără a vedea creștere în adevăratul sens al cuvântului. E lipsă de creștere, în ciuda faptului că decenii și decenii s-au investit bani e nevoie să existe un proiect special pentru aceste regiuni. Sunt și regiuni care la început a fost jos de tot, însă după investiții vedem rezultate. Pe de altă parte, sunt și regiunile unde chiar nu vedem rezultate. Și e legat totul de reformele structurale care se fac, fiindcă din experiență putem spune că nu avem cum să, să vedem rezultate dacă totul, dacă se acționează izolat. Uh, legătura dintre politica de coeziune și guvernanța economică sunt absolut necesare, în opinia mea, pentru a ne asigura că banii sunt bine cheltuiți. Și sigur, vă asigur că această legătură trebuie să fie proporționată și eficientă și să ofere stimulentele necesare. Cred că statele membre ar putea să privească totul nu ca pe o pedeapsă, ci ca pe un stimulent pozitiv, ca un fel de compensat, uh, să fie recompensate pentru buna uh, gestionare a resurselor. Sancțiunile nu funcționează. Trebuie să oferim și recompense. Mergem mână în mână cu statele membre pentru a evita suspendarea fondurilor. Din acest punct de vedere, n-am uh, suspendat nimic pentru perioada de programare în curs. Chiar deloc. Am înțeles că raportul e acum în lucru la Parlamentul European despre regiunile care sunt în urmă. Aștept cu nerăbdare asta uh, să lucrăm cu dumneavoastră pe acest subiect. Noi avem studiile noastre, noi am identificat faptul că aceste regiuni care Uh, sunt subdezvoltate au o productivitate scăzută, rată de ocupare mai scăzută și uh, lipsește dinamica antreprenorială. Ea este adesea strâns legată de lipsa unui sistem uh, de inovare în regiuni. Tocmai de aceea am vrut să existe specializare inteligentă și strategii aferente pentru a construi pe punctele forte ale acestor regiuni suntem perfect conștienți că nu avem cum să avem 300 de regiuni în Europa care să fie cu toatele o copie a Silicon Valley, dar măcar să existe agroturism sau uh, uh, aeronautică în Polonia, mai știu eu. Sunt lucruri pe care se poate construi în statele membre. Cred că este foarte important, deci, să vedem care sunt obstacolele și să încercăm să le depășim. În ceea ce privește capacitatea instituțională, Iată un uh, alt element legat de regiunile care stagnează. Știți, Comisia are multe programe prin care dorește să sprijine uh, îmbunătățirea administrației publice. Avem acțiuni uh, pentru îmbunătățirea eficienței, transparenței, asumării răspunderii, uh, modernizarea sistemului de achiziție publică, sprijin, anticorupție. E o idee interesantă venind din partea doamnei Breso să existe Erasmus pentru aleși. Deși se spune că ai fost ales pentru că ești de top, oricum. Dar, per se, nu cred că este o idee proastă în multe state membre. Știu că a existat o tentativă în trecut, da? Dar s-a opus lumea vehement, fiindcă avem ideea preconcepută că Erasmus este în principal pentru studenți, pentru schimbul de experiență. Însă avem și peer-to-peer -peer pentru cei uh, din uh, mediul profesional, pe fonduri europene, de exemplu. De ce să nu facem la fel și cu politica, în domeniul politicii, să fie schimb de bune practici și Um, de comportamente bune, și cum să rămânem ancorați în realitate după ce am fost uh, aleși. Aici am vorbit foarte mult despre agenda urbană. Așteptăm uh, și agenda urbană cu nerăbdare. Nu doresc să ratez această ocazie fără a mă referi la primarul Amsterdamului. a stins din viață săptămâna trecută, din păcate. A fost uh, un pilon important pentru noi. N-am fi fost aici cu agenda urbană fără domnia sa, fără domnul Van der Laan. Nu știu dacă l-ați cunoscut. la capitolul capacități administrative, domnia sa a fost cel mai uh, inteligent primar pe care l-am cunoscut. El uh, a lucrat cot la cot cu noi, cei de la Comisie pentru Agenda Urbană. În baza a ceea ce am construit împreună, ne vom prezenta în fața dumneavoastră cu raportul pentru urbanism în săptămânile viitoare. Doream așadar să mă refer un pic la domnul Van der Laan, fiindcă chiar a fost uh, sprijinul nostru la comisie pentru a avea agenda urbană. Uh, you know that he wrote a, lot, a letter to the citizens of Amsterdam. Știți că a fost ales primar al Amsterdamului, după care a aflat că este bolnav și a avut curajul să abordeze subiectul direct cu cetățenii și totuși uh, s-a ocupat de oraș. Și cred că asta este foarte important pentru noi toți să înțelegem. Apoi, o întrebare pe care am primit-o din partea Suediei cu privire la persoanele în vârstă și vulnerabile. Persoanele acestea sunt foarte importante pentru noi. Uh, încurajăm toate statele membre să folosească fondurile europene nu doar pentru urgențe în cazul migrației, ci și în cazul integrării, pentru că fără integrare continentul nostru poate deveni o bombă nucleară în viitor. Deci trebuie să fim foarte atenți la măsurile imediate ce trebuie luate pentru oameni și pentru integrare, pentru limbi. Lucrăm mână în mână cu fondul social, infrastructură și cu armata, dacă e nevoie. În ceea ce privește întrebarea domnului Miltenberg, comunicarea transfrontalieră. Cred că a fost un moment foarte important adoptarea comunicării transfrontaliere pentru că împreună cu agenda urbană principalele realizări acestea sunt principalele realizări ale CCR și Săptămâna viitoare vom avea o comunicare pentru regiunile ultraperiferice și specializarea inteligentă. Avem realizări în ceea ce privește politica regională în acest sens. Prin urmare, am ridicat acest subiect al cofinanțării. După părerea mea, rata ridicată de cofinanțare se justifică în special în situații economice dificile și trebuie să evaluăm această chestiune. Știu că nu este foarte plăcut pentru statele membre, însă cred că trebuie să ne asumăm răspunderea și cred că asta poate grăbi implementarea. În ceea ce privește comunicarea, anul trecut ne-am ocupat de fapt, ne ocupăm deja de câteva luni sau chiar ani să ne creștem vizibilitatea, vizibilitatea politicilor noastre. Știți că în Consiliu, sub președinția malteză, am venit cu mai multe idei prezentate statelor membre împreună cu Marian Tyson, colegă din Belgia, pentru a crește vizibilitatea. Și mulțumesc Comitetului Regiunilor pentru această alianță, pentru că acum a sosit momentul, nu doar pentru noi, dar și pentru beneficiari, profesori, doctori, beneficiarii proiectelor noastre, să vorbească despre plus valoarea proiectelor europene. Cred că e foarte important. În orice caz, Eurobarometru a arătat că 70% dintre cei care au auzit de această politică de coeziune, au o părere foarte bună. Aproape 70, o, o mare proporție însă n-au auzit de politica de coeziune. Întrebarea doamnei Ivana. Pentru noi 20% din politica de coziune merge în eficiență energetică, tranziție, schimbări climatice. Deci colaborăm cu comisarul Șefcovici, cu comisarul Caniete. E foarte important pentru planetă și pentru Europa să ne asumăm rolul de lider COP în 2020 în special în situația actuală. Însă puteți fi sigur că lucrăm pe proiecte economie cu emisii scăzute, conținut redus de carbon și încercăm să folosăm la maxim fondurile existente pentru eficiență energetică. În ceea ce privește noi indicatori, Discuția aceasta am avut-o deja de trei ani, din prima zi de când am venit în Comisia Regii și am convenit că situația nu este ideală cu PIB-ul pe capita, dar uh, e singurul indicator care se bucură de consens în momentul de față. În același timp, cred că în ultima perioadă știm cu toții că PIB-ul per capita nu este singurul indicator și nu nu reflectă toate nuanțele realității. Cred că trebuie să luăm în considerare ideea de a introduce indicatori care sunt mai importanți, care reflectă calitatea vieții, cum ar fi incluziunea socială, sărăcie, dezvoltare, suntem în Belgia, avem un PIB ridicat per capita și totuși există părți și regiuni cu șomaj ridicat și cu o rată a sărăciei ridicată. Deci cred că e foarte important să reflectăm mai bine situația. Am vrea să explorăm alternativă, lucrăm cu OCDE, cu Banca Mondială și am vrea să lucrăm și cu dumneavoastră pentru a vedea cum putem pune bazele unui indicator solid și în ceea ce privește alocările pe care le dăm statelor membre. Asta va fi o altă discuție foarte dură în următoarele luni. În ceea ce privește lupta împotriva șomajului, nu doar fondurile sociale, ci toate fondurile sunt dirijate împotriva acestui lucru. Mulțumim, domnule, mult foarte, domnule Katainen. După cum ați spus, țările cu peste 50% investiții publice depind în continuare de fondurile noastre. Deci trebuie să fim foarte sinceri, pentru că suntem între noi și uh, simțim că politica este atacată. Nu e o întrebare, e o realitate. Există noi provocări. N-am spus noi priorități, am spus noi preocup... provocări. Nu știm cum se va termina negocierea pentru Brexit. Nu știu cum vom umple acest gol, nu știu cum vom introduce aceste provocări, cum este migrația, securitatea și așa mai departe. Prin urmare, eu cred că trebuie să fim ambițioși și să avem ambiția de a veni cu același buget, cel puțin. Dacă nu suntem ambițioși, nu putem să ne coordonăm cu statele membre pentru a vedea cum ne putem uh, extinde propriile surse și cum putem vedea dacă statele membre sunt dispuse să umple această lipsă. Poate politica de coeziune va fi mai, va avea un buget redus, dar cel puțin eu lucru pentru scenari- lupt pentru scenariul 5 în acest document de poziție. Cred că trebuie să luptăm împotriva prejudecăților că această politică este veche. Este adevărat că n-a fost reformată uh, timp de mult timp, dar este modernă și trebuie să ne adaptăm provocărilor. Ați pus o întrebare referitoare la condiționalitățile ex-ante. Eu cred că acestea au produs deja rezultate tangibile ca precondiții pentru investiții de succes. Deci cred că avem nevoie de exante și pe viitor, uh, însă trebuie să fie uh, extinse și simplificate. Autoritățile locale joacă un rol cheie în planificare pentru că știu cum stau lucrurile. Domnule Spiridon, Domnule Spiridon, ați menționat autoritățile locale. Știți că există un acord de parteneriat, că avem acest acord strategic, aceasta este abordarea. există programe operaționale care conțin detalii pentru atingerea obiectivelor strategice. Doamna Bresu, vă mulțumesc. Simplificarea a fost prioritatea mea pentru primele luni. Am avut un grup la nivel înalt pe simplificare. Am propus deja, cum am spus la început, măsuri pentru această perioadă de programare și sper că trialogul omnibus să continue pentru ca beneficiarii să poată folosi toate aceste măsuri. În orice caz, trebuie să facem mai multe pentru următoarea perioadă de programare. Mulțumesc pentru tot ce ne-ați spus. Domnule Cațifaras, vă garantez că nu doar Grecia, ci toate statele membre sunt în centrul politicii noastre de coeziune. Am avut o situație Ești din comun în Grecia, am mers acolo, când lucrurile au stat la fel în Italia, am mers acolo și mă bucur că am reușit să schimbăm regulamentul pentru Grecia, pentru dezastre naturale, pentru că acum în cazul dezastrelor naturale, nu doar Italia, ci și alte state membre pot folosi 95% pentru reconstrucție. De aceea, încă o dată, trebuie să fim flexibili ca să nu avem aceste proceduri îndelungate. La implementare, doamna Maletici, perioada anterioară ne arată că o rată redusă de absorție apare în primul an, deci nu e ceva anormal, și vă pot garanta că implementarea pe teren câștigă viteză. Comunicarea s-a îmbunătățit foarte bine, am acoperit aproape 40% din FEDER și politica de coeziune și 20% din principalele proiecte au fost deja prezentate spre acceptare. Prin urmare, sigur că trebuie să ne asigurăm în continuare că Există un proces de accelerare continuu și durabil pentru implementarea bugetului european. Acum facem eforturi pentru a identifica programele cu performanță redusă și cooperăm zilnic cu autoritățile pentru rezolvarea situației. Ultima întrebare de la domnul Nielsen. Știți că sunt deschisă către eliminarea tuturor regulilor inutile. Am discutat asta cu toate statele membre. Avem regulamente 600 de pagini, 2000 de pagini de orientări ca să vedem cum să interpretăm regulamentul elaborat de Parlament, practic. Deci avem suficient, suficiente documente și cred că trebuie să fim clar cu privire la uh, Uh, consecințe. Trebuie să fim duri în ceea ce privește statele membre, pentru că încearcă să se acopere din toate părțile, dar pe teren există oameni care spun nu mulțumesc, nu folosim fonduri structurale pentru că e prea complicat. Nu o să dau nume, în principiu, dar ea normal în secolul 21 să ai proiecte cu 7000 de pagini fiecare, cu eșantioane și semnături. Le cerem tuturor acum pentru coeziunea electronică să treacă la conectarea online. Simplificarea contează, sigur, diferențierea este și ea importantă pentru că una e să ai investiții publice de 5% și alta e să ai 60%. Rămâne de văzut cum o să ne ocupăm de aceste lucruri, pentru că aici avem un dezacord cu Curtea de Conturi. Credem că trebuie să existe diferențieri și bugete mai mari, pe când am primit buget mai mic. O să ne axăm mai mult pe rezultate și cred că beneficiarii trebuie să aloce mai mult timp implementării proiectului și nu să se piardă în hârțogărie și birocrație. Mulțumesc încă o dată pentru tot. Un lucru e clar pentru noi toți. Politica de coeziune are rolul de a reduce inegalitățile între regiuni și între statele membre, să ajute regiunile sărace din punct de vedere economic și social Însă, politic vorbind, este foarte important să înțelegem că politica de coeziune, asta cred eu, poate și dumneavoastră, este cu adevărat cimentul, baz, liantul care păstrează Europa Unită. Și dat fiind că traversăm o perioadă așa de dură, cred că putem arăta că suntem uniți, că lucrăm împreună pentru 500 de milioane de europeni, pentru primari, pentru IMM-uri, pentru cetățenii noștri. Nu e vorba de noi, funcționarii de la Bruxelles, ci de viața 500 de milioane de oameni. Mulțumesc! Okay, thank you. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult doamnă comisar, pentru aceste răspunsuri detaliate. A fost o discuție foarte fructuoasă. Mulțumim tuturor membrilor COTER, mulțumim tuturor membrilor regii. Declar încheiată reuniunea noastră comună, dar vreau să-i dau cuvântul și domnului Olso pentru a trage concluziile și să declare reuniunea încheiată. Mulțumesc! foarte pe scurt, pentru că am prelungit cam cu o oră peste program reuniunea, dar am înțeles de ce. Am prea multe lucruri de spus, așa că o să mă limitez la a spune că suntem cu toții prietenii și aliații politicii de coeziunei. Nu e vorba doar de pagini Adresa este www.cohesionalliance.eu. Vă rog să mergeți acolo și să ne, să ne vă alăturați nouă. Mulțumim Mihailo, vă mulțumim domnului comisar, vă mulțumesc tuturor pentru prezență, pentru că asta ne arată că de-abia așteptăm să avem următoarea reuniune mixtă. Nu trebuie să așteptăm până la anul, trebuie să ne revedem poate într-o jumătate de an, pentru că sunt foarte multe subiecte de discutat. Mulțumesc! Doamnă președinte, spune doamna Crețu, aș vrea să vă invit uh, cu toții să ne vă alăturați nouă la prezentarea tuturor celor 24 de proiecte. Domnul Vanista Roy și cu mine uh, vom da premiu, nu știu cine sunt câștigătorii, dar avem 100 de proiecte care au fost selectate și vă pot garanta că sunt proiecte care vin din întreaga Europa am vizitat standurile ieri și vreau să vă invit la orele 19 în piață. Uh, vor exista și momente de relaxare, divertisment și vom putea vedea și cele mai inovatoare și creatoare proiecte din Europa care vor fi premiate. Va fi o seară plăcută pentru noi toți să fim împreună și să sărbătorim uh, politica de coeziune în piață la orele 19. Thank you very much. It will be a nice and Mulțumesc, da, va fi un sfârșit plăcut pentru ziua de astăzi, dar acum trebuie să continuăm cu discuțiile noastre. Mulțumim și noi continuăm direct cu reuniunea Comisiei Regii. Thank you.

Dear ladies and gentlemen, may I ask... Doamnelor și domnilor, aș dori să-i rog pe membrii Comisiei Regii să ia loc. Okay. Uh, we can start the further point in the agenda of Trecem acum la următorul punct de pe agenda Comisiei Regii. Uh, presentation of this... Avem o prezentare a unui studiu comandat de Departamentul de Politici B cu privire la instrumentele financiare pentru eficiență energetică și energii regenerabile. Acum ceva timp, uh, Comisia Regii a cerut uh, Comisiei de Cercetare, care sprijină activitatea Departamentului de Politici B, să comande un studiu cu privire la instrumentele financiare. După cum știm, implementarea s-a bazat uh, doar, s-a um, realizat lent în perioada de programare 2014-2020. Doamna președinte, vă rog să faceți liniște. So the study had to look at Așadar, studiul a trebuit să analizeze datele și din perioadele anterioare. Cadrul legislativ uh, din perioada 2007-2013 permitea instrumentelor financiare să abordeze numai trei zone tematice, dezvoltare urbană, sprijin pentru IMM-uri și eficiență energetică și energii regenerabile. Studiul a analizat utilizarea instrumentelor financiare pentru eficiență energetică și energii regenerabile. Studiul va fi prezentat de principalii cercetători, doamna Fiona Wishlade și doamna Rona Mici. Ambele sunt de la Centrul uh, de cercetare pentru politici europene de la Universitatea Strathclyde. Avem un timp limitat la dispoziție, bineînțeles, așa că vom asculta întâi prezentarea, după care vom avea schimbul de opinii cu membrii Comisiei Regii. Vă rog, doamnelor, aveți cuvântul. Cine vrea să înceapă? Okay. Uh, good morning and uh, thank you very much. Bună dimineața, de fapt bună ziua. Vă mulțumesc uh, foarte mult, doamna Mihailova, pentru această prezentare. Vă mulțumim pentru că ne-ați invitat să facem această prezentare și pentru că ne-ați uh, cerut să facem acest uh, studiu. Înțeleg că Prezentarea a fost deja transmisă, la fel și studiul. Aceasta este doar o scurtă prezentare care prezintă principalele aspecte din raport. Structura acestei prezentări este următoarea. Am să fac mai întâi câteva scurte comentarii cu privire la contextul de politică, după care mă voi referi la amploarea sprijinului din politica de coeziune pentru eficiență energetică și energiile regenerabile în general și am să mă refer cu precădere la instrumentele financiare. Apoi, voi vorbi despre cum sunt implementate în practică instrumentele financiare pe baza studiilor de caz pe care le-am prezentat în raport. Și la final voi prezenta câteva dintre provocările evidențiate și uh, lecțiile învățate. Și ultimul uh, capitol se va referi la performanța instrumentelor financiare și câteva recomandări de politică. Contextul de politică al acestui studiu este destul de complex. Acesta implică trei chestiuni de politică interconectate și fiecare în sine este destul de complicată. Prima se referă la inițiativa Europa 2020, care prevedea ținte pentru creșterea ponderii de energie regenerabile la cel puțin 20% și pentru a genera economii de energie de cel puțin 20%. Și pentru 2020 aceste ținte sunt și mai ambițioase. Apoi se pune accentul pe instrumentele financiare în politicile Uniunii Europene. Instrumentele financiare au o serie de avantaje. Pot îmbunătăți calitatea investițiilor, și pot îmbunătăți economicitatea cheltuielilor, ducând la politici mai sustenabile. Totuși, punerea lor în aplicare este destul de dificilă. Al treilea element este rolul fondurilor europene structurale și de investiții în dezvoltarea unei economii cu emisii reduse de carbon. În acest demers trebuie implicate mai multe părți interesate într-un cadru de reglementare care este deja unul destul de complicat. Acum, în ceea ce privește politicile, trebuie să ținem cont că contextul diferă foarte mult de la o țară la alta. Există diferențe semnificative în ceea ce privește clima în Europa și asta are implicații pentru consumul de energie al clădirilor, care sunt principalele consumatoare de energie în Europa. Resursele naturale diferă considerabil și aceasta afectează disponibilitatea energiilor regenerabile, precum uh, energia eoliană, solară și hidro. De asemenea, în uh, multe țări din uh, Europa de Est există foarte multe clădiri cu eficiență energetică scăzută și uh, apoi trebuie să vedem cum se fac economii în domeniu. Capacitatea administrativă de implementare a măsurilor de promovare a eficienței energetice și energiilor regenerabile, de asemenea, variază considerabil de la o țară la alta și chiar în interiorul aceleiași țări. În parte datorită acestor factori, peisajul ener- eficienței energetice și sprijinului pentru energii regenerabile este complex și fragmentat și de multe ori sunt implicate foarte multe surse de finanțare de la nivel european, național și subnațional. Dacă aveți raportul în fața dumneavoastră, la pagina 28, veți vedea un exemplu al arhitecturii instituționale din Germania și vă faceți o idee din asta cât de complicată poate fi această schemă de finanțare. De asemenea, trebuie menționate cheltuielile necesare pentru a îndeplini țintele de schimbări climatice. Conform estimărilor, suma este de 100 de miliarde anual pentru eficiență energetică și de 60 până la 70 de miliarde anual pentru energii regenerabile. La nivel european, cea mai mare resursă pentru eficiență energetică și energii regenerabile este reprezentată de fondurile europene structurale și de investiții. Revin acum la amploarea acestor cheltuieli. După cum vedeți din acest grafic, există o creștere semnificativă a cheltuielilor planificate pentru acest domeniu în perioada 2014-2020 față de perioada anterioară. În perioada 2007-2013, cheltuielile de, pentru energie au fost de aproximativ 12 miliarde și au reprezentat numai 4% din alocările din politica de coeziune. Iar în perioada 2014-2020, cheltuielile planificate sunt de peste 30 de miliarde și reprezintă cam 9% din cheltuielile totale. Acum, dacă ne uităm mai exact la eficiența energetică și energii regenerabile, există uh, modificări uh, semnificative de la o perioadă la alta și nu mă refer aici doar la nivelul cheltuielilor. În perioada 2007-2013, instrumentele financiare aveau uh, ca scop uh, aceste domenii în doar 10 țări. Totuși, foarte multe din dintre proiectele de dezvoltare urbană finanțate din programul Jessica au finanțat și energia și eficiența energetică doar o mică parte din fondurile pentru eficiență energetică și energie regenerabile a fost folosită uh, pentru aceste instrumente financiare, doar 4%, iar restul au fost granturi. Până la finalul lui 2015 se plătiseră aproximativ 467 de milioane de euro pentru instrumentele financiare, dar numai jumătate dintre acestea au ajuns la proiecte și la beneficiari Totuși, uh, anul, săptămâna trecută a fost publicat un nou raport care sugerează că performanța a fost mai bună la închiderea programelor. Pentru perioada 2014-2020, cheltuielile planificate aproape s-au triplat. Aproximativ 20 de state membre intenționează să folosească instrumentele financiare pentru investiții într-o economie cu emisii reduse de carbon și um, o sumă de peste 3,7 miliarde a fost alocată. Asta înseamnă de 8 ori mai mult suma din 2007-2013, deci reprezintă o creștere substanțială. Totuși, primul raport privind uh, implementarea instrumentelor financiare în această nouă perioadă arată că progresul a fost lent. Până la finalul lui 2015, numai 34 de milioane ajunseseră la destinatarii finali. Acesta a fost doar uh, al doilea an al perioadei de implementare și se pot aștepta mai multe progrese în următorul uh, raport, care va fi elaborat spre sfârșitul acestui an. O caracteristică cheie a acestor instrumente financiare este că se adresează unei uh, game foarte largi de proiecte Există patru domenii de investiții. Eficiența energetică în locuințe, eficiența energetică în clădirile uh, și spațiile publice, inclusiv iluminatul stradal, investiții în infrastructura de eficiență energetică și energii regenerabile și investiții în noi tehnologii pentru eficiență energetică și energii regenerabile. Fiecare dintre aceste sectoare are diferite caracteristici. De exemplu, proprietarii de locuințe nu doresc neapărat să investească în aceste măsuri, pentru că investițiile se recuperează pe termen foarte lung și, în plus, nu au acces la finanțare din cauza riscurilor și complexității de evaluare a propunerilor de proiecte. Așadar, există obstacole diferite în calea finanțării proiectelor în acest domeniu. Soluțiile de finanțare sunt de asemenea diferite. Împrumuturile sunt instrumentele cele mai adecvate pentru investiții în sectorul rezidențial și de obicei acestea sunt standardizate, oferite prin intermediul uh, băncilor comerciale. Pe de altă parte, există um, produse mai specializate, precum uh, investiții de capital pentru sectorul companiilor. Studiul nostru a analizat mai multe exemple de instrumente financiare din ultima perioadă de programare. Estonia și Slovacia au implementat scheme de renovare a locuințelor. Uh, a fost vorba despre proiecte de reabilitare a clădirilor, placarea clădirilor și așa mai departe. Și vedeți acolo cifrele și tipurile de proiecte. În schimb, în Spania, uh, Uh, schema FIDEI sprijină diferite tipuri de proiecte, de la transporturi, la instalații solare, la rețele inteligente și investiții în clădirile și spațiile publice. Iar în Regatul Unit am analizat un studiu de caz pentru un instrument care a investit într-o mică întreprindere ce implementa proiecte inovatoare. Și aici uh, numărul investițiilor a fost relativ scăzut. Iată instrumente foarte diferite din punctul de vedere al bugetelor și al numărului de beneficiari finali. Revenim acum la perioada actuală. Au existat câteva modificări aduse regulamentelor și care au modificat aceste instrumente financiare. Foarte mulți uh, s-au plâns că în perioada 2007-2013 regulamentele uh, erau destul de superficiale și de aceea în perioada 2014-2020 uh, s-au elaborat uh, reglementări mai detaliate. În plus, Comisia a fost criticată că nu a furnizat suficiente orientări cu privire la utilizarea instrumentelor financiare și uh, ar fi fost necesară mai multă asistență tehnică și mai multă îndrumare, precum și mai multe opțiuni de implementare toate ar fi trebuit să se facă în legătură cu Banca Europeană de Investiții. Apoi au existat uh, și um, instrumente uh, gata uh, pregătite pentru situații precum achizițiile publice. Aceste evoluții sunt considerate de mulți ca îmbunătățiri, însă există în continuare dificultăți semnificative. Aceste provocări sunt aceleași uh, pentru eficiența energetică și pentru energiile regenerabile. Cadrul juridic este considerat complex, orientările sunt elaborate cu întârziere, la fel și modelele off-the-shelf. Și din acest motiv, aceste instrumente off-the-shelf au avut un impact foarte limitat uh, asupra implementării instrumentelor financiare. Și chestiunile legate de ajutorul de stat au fost uh, dificile din cauza contextului actual. Iar uh, selectarea intermediarilor pentru a implementa instrumentele a fost adesea problematică, existând incertitudini legate de încredințarea contractelor și procedurile de achiziții. Unele provocări au fost aceleași uh, ca și în cazul uh, tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon. Problema a fost uh, aceea că noi factori de interes nu cunoșteau noile reglementări și au existat și probleme tehnice. Pe de altă parte, există provocări specifice acestor instrumente financiare pentru eficiența energetică și energiile regenerabile. Aceste dificultăți includ necesitatea de expertiză tehnică și a unor manageri de fonduri calificați care sunt greu de găsit. Pe de altă parte, unii beneficiari uh, nu prea vor să utilizeze aceste instrumente, preferând să primească granturi în continuare. Raportul arată că contextele, obiectivele și instrumentele sunt foarte diverse. Și din această cauză, transferabilitatea lor de la o jurisdicție la alta este foarte limitată. Totuși, putem extrage câteva lecții din, acest, din implementarea acestei politici. În primul rând, este important să se elaboreze o viziune cuprinzătoare care să arate cum pot contribui proiectele la dezvoltarea durabilă. Și uh, acest lucru a fost uh, un element important de promovare a instrumentelor financiare în rândul beneficiarilor, de, de exemplu în Estonia. Apoi, conștientizarea este foarte importantă și în acest uh, sens, instrumentele financiare pot fi însoțite de granturi pentru studiile de fezabilitate. În al treilea rând, proiectele pilot pot să joace un rol important uh, pentru că permit uh, adaptarea politicii în, în urma unei perioade de experimentare. Apoi, este nevoie de flexibilitate. Mai multe dintre studiile de caz pe care le-am analizat uh, au uh, evidențiat aceste schimbări. Condițiile se pot schimba semnificativ în timpul uh, implementării comparativ cu situația de dinainte de proiect și de aceea strategia de investiții trebuie să fie adaptată în mod flexibil. Apoi, mecanismele trebuie să fie adaptate la condițiile locale, să țină cont de cultura locală și de problemele de la nivel local. Și, în fine, este greu să transferăm uh, învățămintele de la o țară la alta. Totuși, este important să învățăm din programele anterioare, atât în sectorul energetic, cât și la un nivel mai extins, pentru că experiența ne arată că situația se îmbunătățește de-a lungul timpului. Performance. Ne uităm la performanță. Uh, pentru eficiența energetică și regenerabile e foarte greu de făcut o evaluare. În primul rând este greu de uh, măsurat uh, succesul oricărui tip de instrument financiar. Și în al doilea rând, e de asemenea dificil să măsurăm succesul oricărui fel de sprijin pentru eficiența energetică și regenerabile. Așa că e cu atât mai greu să punem cap la cap cele două elemente. Și Um, viața fondului în acest domeniu este scurtă și nu este întotdeauna ușor să vezi rezultatele care apar într-un termen foarte scurt. A fost și întrebări despre flexibilitatea măsurilor de măsurare a performanței, mai ales în ceea ce privește indicatorii standardizați pentru o evaluare comparativă. N-apar beneficiile calitative ale instrumentelor uh, uh, din acest domeniu. De exemplu, e schema de împrumut pentru renovare în Estonia, care a fost uh, abandonată în perioada 14-20, uh, fiindcă a creat o, o nișă comercială. Acest rezultat este unul care nu este prins uh, de către indicatorii standard. Studiul n-a fost orientat către recomandări sunt doar câteva sugestii care rezultă din acesta. De exemplu, ideea că fondul și viața fondului ar trebui decuplată de ciclul de viață al programului, capacitând niște instrumente care să poată trece ușor într-o altă perioadă de finanțare, să nu se facă o încheiere artificială. În al doilea rând, e o nevoie de uh, stabilitate de reglementare. Foarte multe autorități de gestiune au învățat uh, care sunt regulile și ar fi păcat să apară o schimbare radicală în următoarea perioadă. Acestea fiind spuse, în continuare trebuie să construim capacități, să învățăm uh, strategiile, Comisia să sprijine acest proces cu asistența tehnică și cu inițiative cum ar fi Fire Campus Platform. Ar trebui să existe evaluări mult mai bune din punct de vedere calitativ și mult mai uh, detaliate, dincolo de chestiune de proces, ca să se înțeleagă mai bine ce funcționează, ce funcționează bine la ora actuală. Vă mulțumesc! Thank you. Thank you for the study and... Mulțumim, mulțumim pentru studiu, mulțumim pentru prezentarea de astăzi. Dragi colegi, aveți voi cuvântul. Avem un timp foarte limitat, 15 minute. Dacă dorește cineva să comenteze sau să înainteze întrebări, acum e cazul, nu? Everything is clear. Totul este clar. Anything to add from... E ceva de adăugat din partea echipei care a muncit la acest studiu? Um, I don't think so, um, uh, especially... Nu cred, mai ales uh, având în vedere că a fost un rezumat foarte scurt acesta. Un lucru care a rezultat a fost cât de grele sunt instrumentele financiare de gest, pentru autoritățile de administra, din administrație și uh, deja avem ceva complicat și apoi mai vine și aspectul tehnic legat de eficiența energetică și regenerabile și totul se complică și mai tare. În ceea ce privește evaluarea, ar fi foarte interesant să avem o evaluare calitativă, să vedem cum funcționează aceste instrumente. Nu avem o idee foarte clară despre ce e eficient și um, ce se întâmplă cu um, finanțarea din sectorul privat și eliminarea acesteia. Chiar nu reușim să captăm anumite beneficii când, de exemplu, lucrurile merg bine în evaluare, cum ar fi în Estonia, capacitatea de a crea o nișă de piață pentru împrumuturi în acest sector. Sau mai e și studiul în rândul de proprietarilor de case care au răspuns uh, pozitiv îmbunătățiri, la îmbunătățirile uh, în urma investițiilor, cu o calitate mai bună a vieții și cu un cost redus la energie. Deci indicatorii nu ratează aceste lucruri, nu le prind. Și apoi, uitându-ne la programul din Regatul Unit, a fost uh, un program orientat către micile firme, încurajând investițiile în proiectele inovatoare. Ce s-a întâmplat realmente a fost faptul că s-au generat noi investiții care n-au fost neapărat finanțate apoi, ci au fost preluate direct de către sectorul privat. Iată o poveste de succes, dar nu una care este reflectată în uh, indicatorul standard de performanță. Mulțumesc! Uh, uh, da, a fost un comentariu interesant și cu siguranță, cu cât colegii vor avea mai mult timp să parcurgă studiul, cu atât uh, vor apărea mai multe întrebări. Deocamdată însă, mulțumim foarte tare, mulțumim pentru prezentare, pentru că ați venit la reuniunea noastră. Noi acum vom trece mai departe pe ordinea de zi. Și avem aprobarea deciziilor coordonatorilor membrii regii au primit deciziile coordonatorilor. Putem fi de acord cu acestea? Da? Nu sunt comentarii. Diverse. Doamna Creel dorea să aducă la cunoștința comisiei faptul că se negociază pe dosarul Omnibus. Puteți să mă informați pe mine. Mă uit în jurul meu ca să îmi dau seama cât de mult sau de puțin să vorbesc. Sunt câțiva raportori din umbră, dacă nu mă înșel. Dumneavoastră sunteți mereu aici, dar o să fiu succintă. Avansăm destul de bine la trialoguri. Comisia, Consiliul, Parlamentul doresc compromisul, dar rezultatul este că suntem cam rapizi, dacă bine am înțeles eu, Uh, cei de la buget și de la cont negociază mult mai încet și asta ar putea să ne pună probleme în viitorul apropiat, fiindcă pe aici, pe acolo, de exemplu, la instrumentele financiare sau la verificări, evaluări, pe acolo nu putem decât să spunem principial că suntem de acord. Dar, evident, totul trebuie să fie în congruență cu uh, rezultatul negocierilor pe regulamentul financiar. Să vedem cum merg lucrurile. Ne interesează fondul de solidaritate, de exemplu. Acolo nu există deocamdată un acord. Noi am vrut să simplificăm procedura. Consiliul însă nu e dispus să discute cu noi cât timp nu are și regulamentul financiar adaptat. Și pentru că riscăm să nu ajungem absolut la niciun acord, o să discut mâine cu doamna Gresle. Și apoi nu există acord nici la proiectele culturale și de turism. Chit că ofer o indicație prețioasă colegilor mei aici. Eu cred că se face mult lobby din partea anumitor state membre. Comisia ne-a făcut o indicație prețioasă și ea, uh, a fost stabilit, stabilit uh, un prag anume și Comisia ne spune că 90% din toate proiectele care stau undeva la sertar oricum se află sub acest prag, iar restul ar putea fi acoperite cu uh, regula noastră în cazuri de excepție. Deci, insist asupra unui aspect, și anume poziția Parlamentului să rămână aceeași și să fim fermi. Mai sunt câteva probleme prezentate diferențiate în anumite state membre, de exemplu în ceea ce privește definiția de beneficiar sau în ceea ce privește instituțiile financiare. Uh, um, pentru că în Italia parcă situația este mai specială, dar în rest cred că vom reuși să găsim compromisuri bune. Avem compromisuri uh, deja gata, de exemplu la instrumentele financiare, și e vorba de eliminarea articolului 30A. Există un acord între noi și uh, președinție E vorba de faptul că se întorc uh, fond, bani din fondurile ESI um, la comisie ca să se vadă cum se procedează pe mai departe prin BI și prin EFSI. Comisia oricum va face o declarație în sensul acesta. Și uh, în ceea ce privește uh, refugiații, la EFRE am făcut o trimitere și la acest capitol. Dar n-a fost deloc ușor. Pentru că dacă ar fi să apelăm uh, la vocabularul regii, atunci uh, sunt acele birouri unde ajung refugiații și care nu pot fi promovate pe mai departe, fiindcă acolo oamenii nu primesc niciun statut internațional și nici nu vrem să se întâmple asta. Vrem să primească sprijin. Și următoarea problemă care a fost sunt și minorii nesoțiți, care nu trebuie să aibă neapărat un statut recunoscut internațional. Sunt posibilități speciale în statele membre puse deoparte pentru acestea, de, pentru aceștia, deci să vedem cum găsim o formulare în așa fel încât să captăm uh, esența. O să discut oricum cu raportorii din umbră tendința mea este să dau curs propunerii inițiale a comisiei, dar uh, încă nu sunt 100% uh, convinsă. Într-adevăr, mai sunt aspecte neclarificate, chiar și la instrumentele financiare. De exemplu, garanția în ceea ce privește uh, avansul pierdut – problema cofinanțării când proiectele sunt finanțate mixt. Să menținem ideea de bază a politicii de coeziune și să lăsăm și o finanțare mixtă. Comisia și Consiliul nu sunt de acord. Trebuie să vedem însă cât de departe vrem să mergem sau dacă într-adevăr putem lucra pe calea compromisului. Parlamentul crede uh, plin de încredere că poate să dicteze ce trebuie făcut tuturor, așa că noi am votat un amendament care spune să se facă anumite raportări și să se exercite o funcție de control uh, la, și la Curtea de Conturi. Serviciul juridic însă ne-a spus că nu avem această competență, am recunoscut și am scos afară din text asta un punct de contencios și promit că lucrăm la asta, se referă la problema vizibilității proiectelor. Toți cei din regiunile noastre de acasă spun că nu comunicăm destul și nu spunem câți bani ajung în proiecte, în regiuni, din uh, bugetul european și de aceea am depus amendamente. Comisia și Consiliul susțin ambele că ideea în sine este minunată, dar să nu schimbăm de fapt nimic și să nu venim uh, nici de cum cu cifre concrete, preferindu ne la un buget minim de... Mm, e în continuare nevoie de clarificări până să ne asumăm o asemenea poziție. Comisia pare să a făcut o propunere care, în care sunt preluate multe elemente de la noi, dar lasă cifrele pe din afară. Eu cred că dacă lucrurile sunt, sunt luate în serios și așa ar și trebui, atunci a sosit momentul să rămânem ferm pe poziție, mai ales că există foarte mulți eurosceptici. Vom negocia mâine la trialog să vedem cum mergem pe mai departe. Pare însă să fie un punct extrem de problematic acesta și la sfârșit eficiența energetică. Vrem um, um, apoi să avem și reformă administrativă cu simplificare, cu debirocratizare. Nu știu, poate că pe viitor uh, așa vom ajunge mulțumit acestor măsuri din administrație și la eficiența energetică într-un mod mult mai simplu. Uh, prin ianuarie vor trebui să, fim, să fie gata trialogurile. Asta înseamnă că vom avea mai mult timp uh, până atunci și ar trebui să profităm de acest răgaz pentru a discuta aprofundat și pentru a face un schimb de argumente. Pe total, deocamdată, sunt uh, plăcut surprinsă de ritmul în care avansăm. Mulțumesc! Thank you. Thank you. Mulțumim foarte mult! Un mesaj într-adevăr pozitiv, fiindcă dosarul este complicat și este greu să lucrăm uh, pe competențele noastre exclusive, păstrând totodată viteza și urmărind direcția dată de bugete și cont. Eh, iată, trebuie să fim eh, ceva mai flexibili. Oricum, mulțumesc pentru această prezentare generală și pentru poziția regii la negociere. Continuăm astăzi cu trialogul și cu reuniunea raportorilor din umbră. Mâine, la fel, eh, raportor din umbră și trialog. A fost ultimul punct de informare la... și întreb acum dacă mai sunt și alte chestiuni diverse. A, da, domnul Van Nistelrooy nu mai e și de aia nu mai avem alte chestiuni diverse. Permiteți-mi așadar să vă amintesc că următoarea reuniune va avea loc miercuri, 22 noiembrie, de la ora 3 după amiaza și joi, 23 noiembrie, de la 9 dimineața. Acesta a fost ultimul meu mesaj. Mulțumesc interpreților pentru munca lor. Mulțumesc foarte mult, interpreții mulțumesc și ei. A fost o dimineață încărcată, reuniunea se suspendă deocamdată.